colleagues, uh, please take your seats. Stimați colegi, vă rog să luați loc, vom începe. ne vom începe sesiunea. Am avut o mică întârziere. Comisarul și-a uitat ochelarii. Ne gândim prin aceasta că acest comisar este om și el, are nevoie de ochelari. Tocmai s-a făcut o altă glumă, dar să spunem că nu o voi reproduce. Deci, indiferent de ce greșeli face, sunt uh, Greșelile lui nu au nicio legătură cu uh, ochelarii, dar prin aceasta înțelegem că este și el om. Uh, vreau să, uh, în spirit de solidaritate, să nu port nici eu ochelari. Stimați colegi, Dimitris Avramopoulos, comisarul nostru, bineînțeles avem cinci comisari, după cum am descoperit în timpul audierilor, dar el este singurul nostru comisar exclusiv, ceea ce este important. În prim și ne-a spus că va veni alături de noi cât de repede va putea și și-a ținut această promisiune și în calitate de președinte pot să vă spun că a fost permanent în contact cu mine prin echipa sa încă de la audiere. Și vreau să menționez acest lucru public. A examinat portofoliul nostru încă din momentul audierii și a făcut-o în mod constant iar astăzi vine la noi foarte pregătit. Sigur, veți putea să judecați și dumneavoastră acest lucru, dar a fost constant în legătură cu noi și cu echipa noastră. Vreau să-i mulțumesc pentru acest lucru. Ieri, după cum vă va spune, am avut o întâlnire între președinții tuturor comisiilor uh, parlamentare și cred că vă va spune de asemenea că uh, aspectele legate de justiție uh, fac parte din portofoliul nostru și au fost socotite uh, unul dintre portofoliile cheie uh, domnul vicepreședinte Timberman a spus acest lucru și a fost foarte clar că uh, imigrația și alte aspecte vor fi priorități în privința noilor reglementări. Uh, revenim și uh, îi spunem bun venit uh, domnului Dimitris Avramopoulos la prima sesiune din uh, această comisie. Dumnealui va vorbi între 10 și 15 minute. Apoi vom discuta prima dată cu coordonatorii și apoi cu toți ceilalți membri. Sigur, toată lumea va dori să vorbească. Am vrut să spun foarte repede că acesta nu va fi singura întâlnire cu comisarul. Este un proces știu că există tentația să vorbim despre totul, vrem să vorbim despre toate aspectele, dar vă rog vorbiți despre lucrurile cele mai importante, pentru că portofoliul acesta este extins, vorbiți despre lucrurile cele mai importante și nu vă lăsați ispitiți să vorbiți despre tot. Știu că veți simți nevoia să faceți acest lucru vorbiți despre acele lucruri pe care vreți să le menționați astăzi și care sunt cele mai importante, pentru că domnul comisar va veni în mod regulat. Știu că așa se va întâmpla. Deci, domnule comisar, Vă rog, faceți prima declarație în fața comisiei și apoi uh, vom uh, lăsa spațiu pentru întrebări. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, de vreme ce ați făcut un comentariu mai devreme legat de calitatea mea de om în această comisie. Nu poți fi decât om este natura acestei comisii. Stimați membri ai Parlamentului, domnule președinte, în primul rând vreau să vă spun că sunt onorat și încântat să mă aflu aici astăzi. Primele patru săptămâni de când mi-am luat în primire mandatul au fost foarte încărcate, trebuie să vă spun. Săptămâna trecută, după cum știți, am avut botezul în plenară. Am participat la câteva conferințe și întâlniri importante pentru a expune punctul de vedere în uh, aspecte cheie și este foarte important că am lucrat la programul pe următorul an pentru a defini strategia legată de câteva dintre dosarele noastre cele mai importante. Voi uh, vorbi despre câteva dintre lucrurile care s-au făcut în discursul meu și voi începe cu aspectele uh, legate de imigrație împreună cu președinția am avut ocazia să facem uh, schimburi de opinii asupra acestui punct săptămâna trecută la Strasburg. Vreau să-mi exprim recunoștința față de voi toți pentru o discuție rodnică și constructivă concentrată pe dimensiunea uh, imigrației, pe uh, operațiunile comune, pe ajutorul oferit celor care cer azil, precum și despre importanța cooperării cu state terțe am ținut seama cu mare atenție de intervențiile dumneavoastră. În ceea ce privește punerea în aplicare a reacțiilor uh, asupra cărora ne-am pus uh, de acord la ultimul Consiliu uh, privind justiția și afacerile interne, aș vrea să vă atrag atenția asupra unei discuții pe care trebuie să o avem cu dumneavoastră. În momentul de față, cred că ceea ce vă voi spune va răspunde majorității întrebărilor dumneavoastră. Am intenția să merg mai departe pe această cale și aștept cu nerăbdare rezoluția dumneavoastră după dezbaterea pe care am avut-o săptămâna trecută. Trebuie să continuăm cu acțiunile noastre pentru a uh, combate uh, traficul ă, și contrabanda care pun în ă, pericol foarte multe vieți și încalcă drepturi fundamentale. Aceasta este una din prioritățile mele pentru a împiedica alte pierderi de vieți. Comisia dezvoltă un plan al Uniunii Europene pentru a combate traficul imigranților, respectând în același timp eh, drepturile fundamentale ale tuturor imigranților, indiferent de statutul pe care îl au. Acestea sunt măsuri pe care le-am menționat foarte clar în intervenția mea de la conferința Agenției pentru Drepturi Fundamentale dedicată imigrației și drepturilor fundamentale. Deja avem inițiative uh, pentru a uh, întări schimbul de informații și uh, urmărirea penală a infractorilor, de pildă prin operațiuni comune cu sprijinul Europol. Dar dacă ne dorim soluții sustenabile și eficiente, aceste eforturi trebuie să fie partea unei abordări integrate în care acțiunea noastră din Uniunea Europeană să fie dublată de o cooperare îmbunătățită cu state terțe. Un exemplu clar al abordării integrate este procesul carton, lansat săptămâna trecută la Roma. După cum știți, acest proces este un bun exemplu al dialogurilor politice cu state terțe bazat pe uh, încredere reciprocă și pe interese comune și de asemenea în baza unor proiecte concrete cu mijloace financiare necesare. A fost prima masă rotundă pe care am organizat-o împreună cu țările de origine, țările de tranzit și țările de destinație. În cadrul procesului vom finanța primele proiecte care îi vor ajuta pe imigranți și pe, pe uh, refugiați pornind din Africa de Est. În plus, fond, au fost alocate fonduri europene pentru a ajuta întărirea cooperării cu partenerii noștri africani pentru combaterea împotriva traficanților. Permiteți-mi să vă spun că uh, întâlnirile de săptămâna trecută de la Roma au fost foarte importante din punct de vedere politic, nu doar pentru că am reușit să aducem la aceeași masă țări ă, ca Eritrea și Etiopia, ci și pentru că am avut posibilitatea să ascultăm punctele de vedere ale partenerilor noștri, ale omologilor noștri africani. Acum trecând la imigrația uh, legală, îmi reconfirm angajamentul de a crea o nouă o politică europeană uh, pentru imigrația legală. Este una dintre prioritățile mele. O politică uh, rodnică va, fi, va avea o contribuție cheie pentru creșterea economică și pentru protecția modelului nostru social. După cum am subliniat la conferința OCDE de la Paris privind imigrația legală, acum doar două zile uh, campaniile ocazionale de regularizare sunt un răspuns inadecvat. Printre altele, creează nesiguranță pentru potențialul imigranți care eh, s-ar putea gândi la regularizare ca la o um, cale de a fi admiși reală, dar foarte uh, imprevizibilă. Ar trebui să uh, ne concentrăm pentru a crea uh, canale legale adecvate. Pentru a elabora această politică vom coopera cu mediul de afaceri, inclusiv cu companiile mici și cu sindicatele, precum și cu membrii interesați ai acestei instituții. Știți mai bine decât mine ce problemă dificilă este aceasta. Implicarea actorilor economici este de asemenea esențială pentru a schimba abordarea imigrației, acesta fiind uh, un fundament pentru orice schimbare politică rodnică în acest domeniu. Contez de asemenea pe sprijinul dumneavoastră politic deosebit de valoros. Vom începe prin a analiza politicile existente, ca cum ar fi Carta Albastră Europeană și uh, vom încerca să vedem cum putem să le creștem atractivitatea și eficiența. Un alt element al noi politici este uh, uh, redistribuirea unor directive privindu-i pe studenți și pe cercetători. Pentru că am făcut o propunere ambițioasă pentru privind reguli noi și atractive. Vreau să-mi exprim mulțumirile față de Parlamentul European pentru sprijinul pe care l-a garantat acțiunilor noastre. Statele membre nu au încă o poziție comună, dar președinția italiană a reușit să facă discuțiile să avanseze în domenii importante, cum ar fi mobilitatea în interiorul Uniunii Europene. Sper că până la sfârșitul anului Consiliul să se pună de acord asupra mandatului său. Suntem hotărâți să menținem nivelul uh, propunerilor noastre și, și aici contez pe sprijinul dumneavoastră continuu în negocierile ulterioare. Trebuie de asemenea să reținem că cei mai mulți imigranți din afara Uniunii Europene vin aici din motive altele decât cele legate de locurile de muncă. Uh, reunirea familiilor este uh, cea mai importantă categorie cu un număr foarte important uh, de imigranți care li se oferă vize în baza protecției internaționale și pentru motive umanitare acești oameni vin cu propria lor educație și cu propriile lor aptitudini este interesul țările gază să le permită să contribuie uh, la uh, dezvoltarea lor cu maximul aptitudinilor. Integrarea pe piața muncii este de aceea un domeniu în care vom lucra din ce în ce mai mult la nivelul Uniunii Europene. Permiteți-mi să trec la uh, săptămâna trecută când Parlamentul a hotărât să ceară opinia Curții Europene de Justiție uh, privind acordul plenar în uh, acordul bilateral între Uniunea Europeană și uh, statele terțe. A trebuit să așteptăm uh, punctul de vedere al curții și Comisia speră că în curând vom avea niște cadre clare pentru a merge mai departe cu aceste acorduri, astfel încât drepturile suplimentare oferite tuturor imigranților să devină realitate. Din punctul de vedere al Comisiei, decizia de săptămâna trecută nu are impact asupra substanței sau sau asupra discuțiilor a, af, aflate în desfășurare privind această directivă PNR. Există trei puncte principale care sunt legate de această discuție. Necesitățile, nevoia schemei, pachetul de protecție a datelor care se negociază în momentul de față și în același timp uh, uh, hotărârile privind detenția provizorie continuăm să sprijinim raționamentul care a stat la baza propunerii noastre. Și este necesară această hotărâre a Uniunii Europene pentru a spori siguranța tuturor celor care trăiesc în Europa. Unii dintre dumneavoastră încă au îndoieli în privința necesității acestor proceduri. După cum i-am spus domnului președinte, sunt gata să facilitez un raport specific al uh, exemplelor care să explice foarte clar cum au fost instrumentalizate uh, datele uh, acestui PNR um, și uh, astfel vom răspunde tuturor întrebărilor puse în această privință. Uh, ar fi util să avem o asemenea prezentare cât de repede putem pentru că există necesitatea siguranței cetățenilor Uniunii Europene și în același timp trebuie să avem o abordare europeană. Comisia este de părere că trebuie să acționăm rapid, anticipând elementele necesare pentru acest instrument, astfel încât uh, să poată fi introduse și aceste pachete de protecție a datelor odată ce sunt adoptate. Comisia este de părere că există anumite schimbări ce trebuie introduse în uh, propunerea pentru uh, registrul cu datele pasagerilor pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale și pentru a ne asigura că propunerea este în concordanță cu hotărârea privind uh, notarea datelor. Astfel, întărind uh, informațiile care sunt uh, deținute de autoritățile uh, locale, creând astfel un uh, unui ofițer independent pentru protecția datelor. Ne asigurăm că echipa care lucrează cu această autoritate este formată în uh, privința uh, drepturilor fundamentale și a protecției datelor. Dând dându-i astfel Comisiei 2 ani în loc de 4 pentru a revizui directiva operațională și, evident, pentru a uh, alcătui un raport pe care să-l prezinte Parlamentului. Așteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a face acest gen de progres privind registrul cu datele pasagerilor din Uniunea Europeană. Sigur că veți propune amendamente pentru a îmbunătăți această propunere vă invit și vă încurajez să faceți acest lucru și aș dori să lucrez, să cooperez cu dumneavoastră la acest lucru. Comisia va sprijini eforturile în direcția uh, consolidării propunerii din punctul de vedere al garanțiilor drepturilor fundamentale. Nu trebuie să amânăm lucrul la acest registru. Mai multe state membre își creează propriul lor sistem național. Știți acest lucru. Urmărim îndeaproape aceste evoluții pentru a ne asigura că această muncă nu afectează protecția drepturilor fundamentale ale cetățenilor noștri, inclusiv protecția datelor lor personale. Nu vreau să revin la aceeași chestiune legată de uh, înființarea de scheme naționale pentru, cu registre pentru datele pasagerilor. Comisia a dat un, un răspuns foarte clar și vreau să insist asupra lui. Chiar și fără acest lucru, anumite state membre au sistemele lor proprii. În lipsa unor reglementări europene privind registrul cu datele pasagerilor, sistemele naționale au diferite nivele de protecție ale drepturilor fundamentale. Avem nevoie de un sistem la nivelul întregii Uniunii Europene. Mai mult, Comisia va găzdui în ianuarie o întâlnire între experții naționali implicați în proiectele registrelor cu datele pasagerilor și reprezentanții autorităților naționale pentru protecția datelor pentru a consolida cooperarea între aceștia. În cele din urmă, trebuie să țin seama de voința ambilor, ambelor părți implicate. Deci, vă adresez acest apel. Este vorba despre o alegere realistă. Putem lucra împreună pentru a îmbunătăți în mod substanțial propunerea actuală și pentru a asigura un nivel ridicat de protecție pentru cetățenii europeni la nivelul întregii Uniuni. Și acum câteva cuvinte despre uh, revisarea datelor. Vechea directivă a dispărut. Dar datele pot fi foarte importante pentru aplicarea legii, mai ales pentru prevenirea și combaterea unor infracțiuni serioase și a terorismului. Uh, în acest sens, trebuie să reflectăm asupra unei politici care să garanteze în același timp respectul dreptului la intimitate și în același timp protecția datelor personale, securitatea cetățenilor și o bună funcționare a pieței interne noua comisie va examina, așa cum a promis, cele mai bune uh, moduri de a uh, continua în uh, ceea ce privește înregistrarea datelor din telecomunicații, ținând seama de toți factorii implicați. Aici hotărârea instanței este ghidul nostru pentru a uh, continua în acest demers. Aș dori de asemenea să vă informez în privința a ceea ce s-a făcut uh, în legătură cu luptătorii străini lucrăm îndeaproape cu statele membre pentru a avea o abordare comună, pentru a ne folosi cât mai bine de posibilitățile existențe în dreptul european, așa, atât în ceea ce privește verificările documentelor și verificările persoanelor. Comisia intenționează să uh, trimită anumite uh, directive uh, funcționarilor uh, vamali și lucrăm cu statele membre pentru a pune în aplicare măsuri rapide și eficiente privind sistemul uh, informațional Schengen. Aceste măsuri vor permite un schimb accelerat și îmbunătățit în privința unor anumite alerte legate de acești luptători străini. Acum aș dori să spun câteva uh, cuvinte despre Smart Borders. Uh, Discuțiile recente pe care le-am avut cu colegii și uitându-ne la rezultatele conceptului inițial, Comisia va prezenta o nouă propunere și în paralel va ă, retrage magajul legislativ din 2013. Ă, faza de testare a conceptului ă, va fi încheiat probabil în septembrie 2015 Comisia intenționează să-și prezinte noua propunere după aceea, la sfârșitul lui 2015 sau la începutul lui 2016. Această revizuire va avea ca scop uh, discutarea îngrijorilor Parlamentului și ale Consiliului și maximizarea uh, îmbunătățirii acestui sistem de smart border contribuția Parlamentului la dezvoltarea acestui sistem este esențială în uh, actuala monitorizare. Vom coopera îndeaproape cu dumneavoastră și în special cu cei doi raportori, doamna Fayon și domnul Diaz de Mere. Aștept cu nerăbdare să am audierile cu parlamentele naționale la sfârșitul lui februarie. Mai mult, uh, Aș dori să vă mulțumesc pentru scrisoarea pe care mi-ați adresat-o și prin care mă invitați, printre altele, la o întâlnire trilaterală pe 9 decembrie. Dar nu exagerez când vă spun că, din păcate, agenda mea este plină pentru următoarele 3 săptămâni. Pe 9 trebuie să fiu la Geneva pentru o conferință importantă uh, uh, privind relocarea refugiaților sirieni, iar pe 10 cu toți comisarii, după cum știți, trebuie să mergem la Luxemburg pentru uh, prestațion de sermon, pentru Sugerez, ca, sugerez însă ca întâlnirea să aibă loc pentru că este important să aibă loc cât mai devreme. Directorul meu general mă poate reprezenta de această dată am uh, luat inițiativa de a uh, cere Consiliului să vă dea uh, liniile directoare schițate pentru a doua fază a conceptului. În această fază, Comisia își menține inițiativa, dar intenția noastră este să cooperăm atât cu Parlamentul European cât și cu Consiliul. Și după cum ați menționat în scrisoarea dumneavoastră, continuăm să implicăm autoritățile de protecție a datelor. Stimați membri ai Parlamentului, prima lună a fost dură. Au fost prea multe lucruri planificate încă înainte să uh, încep să lucrez. Am încercat să lucrăm și mai sunt alte lucruri despre care trebuie discutat. Eu trebuie de asemenea să multiplic, să sporesc uh, conținutul asupra anumitor dosare cu membrii Parlamentului și să fiu în dialog permanent cu uh, Comisia Legală. Uh, Aș fi vrut să încep cu întâlnirile în timpul ultimele întâlniri de la Strasburg, dar datorită vouă, dragi membri ai Comisiei Libe, a trebuit să mă concentrez pe agenda plenară. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ok. At least one member nearly tried to clap there, but that's, that's hopeful. un membru a încercat să aplaude, deci uh, e un semn bun. Avem o veste bună pentru dumneavoastră. Ne-a trimis... Avem o evidență, avem un record, de fapt. Toți membrii s-au înscris la cuvânt, toți membrii Comisiei Libe. Am primit inclusiv un SMS de la un membru care nu este aici. Deci, iată, un record pentru Comisia pentru Libertăți Civile. Deci 25, 25 de cereri, 26 de cereri de cuvânt și nici măcar nu sunt 26 de membri prezenți. Deci un semn bun. După ce vor fi trecut uh, 4 ani, sala va fi goală. Deci e o ocazie bună să profitați de prezența noastră. Uh, dumneavoastră ați avut o intervenție de vreo 20 de minute, deci problema este că cu atâtea intervenții s-ar putea să nu terminăm până la ora 5 când trebuie să plecați dumneavoastră. Colegii sunt rugați să se încadreze în două minute. Coordonatorii întâi, primiți trei minute pentru că sunteți coordonatori. Începem cu PPE, dar vă rog frumos să fiți disciplinați, nu vă legați de Uh, fiecare problemă, fiecare aspect pe care uh, l-a prezentat domnul comisar. Rămâneți la unul, în afară de coordonator, bineînțeles, care vor putea vorbi despre mai multe aspecte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentare și mulțumesc că v-ați ținut de promisiune. La audierea dumneavoastră ați promis că veți menține contactul în mod regulat cu comisia noastră. În ceea ce privește migrația, este un subiect îngrijorător pentru noi. Nu putem să-l tratăm în mod izolat, ci trebuie abordat în mod holistic fără o strategie holistică, strategie care să se refere, refere la fiecare aspect al imigrației, nu ne vom atinge obiectivele. Ce se întâmplă acum în Mediterana este o consecință directă a evenimentelor din Africa subsahariană. Și uh, răspunsul nostru nu poate fi să ne încuiem să ridicăm ziduri. Trebuie să facem mult mai multe pentru a uh, lupta împotriva rețelelor de crimă organizată care îi exploatează pe acești oameni vulnerabili. Uniunea Europeană are un rol foarte important de jucat în acest proces și trebuie să coopereze toate statele membre pentru a pune capăt acestei situații tragice. Acestea sunt probleme europene care cer soluții europene. Ce măsuri pot fi luate în afară de cele menționate de dumneavoastră? Comisia cu siguranță va ajuta la consolidarea reacției împotriva acestor traficanți. Agenții precum Frontex sau Agenția pentru Dreptul Fundamentale trebuie să aibă resursele necesare pentru a-și putea duce munca la îndeplinire. Mă bucură foarte mult faptul că ați vorbit despre registrul cu datele pasagerilor și mă bucur foarte mult că decizia, acordul de săptămâna trecută între Uniunea Europeană și Canada nu va avea nici un impact asupra directivei europene. După părerea mea și a altor colegi, această directivă va spori securitatea și va instala sisteme care uh, vor avea control suficient și care vor fi în beneficiul tuturor cetățenilor. În ceea ce privește cetățenia, acesta este un subiect care se află și el în portofoliul dumneavoastră. În Malta am avut câteva rapoarte, câteva uh, înștiințări îngrijorătoare, cum că cum că ar fi existat posibilitatea ca um, persoanele care intră în Uniunea Europeană prin Malta să cumpere pașapoarte și că este vorba despre persoanele care, care, pentru care nu se aspectă acordul de a locui un an. Roberta, te rog frumos să te încadrezi în trei minute pe viitor. De la SND, următorul vorbitor. Danke, Avramopoulos, das Thema... Mulțumesc când vorbim despre migrație. Sigur că există foarte multe fațete. Pe de-o parte, sper ca împreună cu noi să sprijiniți generozitatea din Uniunea Europeană împotriva unor puncte de vedere exprimate de anumite state membre. Sigur, că europeni trebuie să ținem cont și de dreptul la azil. Cred că aici nu prea am găsit soluții și nu știm cum ne putem asigura ca fugarii să găsească un drum sigur către Europa pentru a solicita azilul și un alt aspect care desigur ține de portofoliul dumneavoastră este migrația pe piețele noastre de muncă. Aici ați menționat câteva puncte. Uh, mi se pare deranjant când uh, sub uh, titlul migrație vorbim și despre traficul de persoane umane. Aceasta este o infracțiune gravă și este o afacere din ce în ce mai importantă a organizațiilor criminale, însă eu aș pune la uh, discuția care ține de combaterea crimei organizate, nu la capitolul migrație. Pentru că pentru mulți acest lucru este deranjant și poate duce la discuții deranjante chiar în interiorul numărul populației. Am fost deranjat poate și de ceea ce s-a spus mai devreme, revin la măsurile penale, când ați spus că sistemele naționale au ca rezultat faptul că drepturile omului sunt protejate diferit în diferitele state europene. Mi se pare ciudat, pentru că în fond toate statele membre respectă valorile europene și principiile fundamentale. Cum se poate întâmpla ca protecția acestor drepturi fundamentale uh, să fie foarte diferit în funcție de reglementările fiecarei țări. În acest context, săptămâna aceasta am avut niște dezbateri foarte încinse și v-aș ruga uh, să ne spuneți ceva în acest uh, sens. Putem aduce o clarificare pentru că există foarte multe măsuri în domeniul siguranței însă auzim de fiecare dată de diferite organizații la nivel european, dar și la nivelul statelor naționale, care uh, nu pun în aplicare aceste măsuri și nu leagă între aceste măsuri de combatere a criminalității. Sunt anumite state care nici măcar nu le folosesc, astfel încât nu putem aprecia în ce măsură este nevoie să hotărâm în privința unor noi măsuri. Sper că v-am înțeles corect. M-aș bucura dacă ați spune că în ceea ce privește un posibil nou acord european privind registrul cu datele pasagerilor, am putea să lămurim ce se întâmplă cu pachetul de protecție a datelor, mai ales în ceea ce privește directiva, cum discutăm despre toate aceste aspecte. Sper că veți lămuri această întrebare și un ultim lucru, uh, mă mir ce informații detaliate uh, au statele membre despre așa numiți uh, luptători străini, deși nu există un sistem de monitorizare al acestora. Mulțumesc! Mulțumesc, Brigitte. Ai cuprins aproape toate aspectele acolo. În fine, din partea conservatorilor, domnul Kirkhope. Domnule președinte, domnule comisar, bun venit în comisia noastră. Vă mulțumesc pentru o analiză foarte cuprinzătoare. Nu vă voi plictisi cu fiecare temă pe care ați menționat-o dumneavoastră, dar uh, sunt binevenite observațiile referitoare la registrul cu datele pasagerilor. Apoi, eu uh, am încercat dintotdeauna să îmi mulțumesc colegii din această comisie uh, și acum uh, aud că cei de la comisie vor avea o propunere modificată și asta îmi, uh, îmi dă un imbold să conlucrez în continuare foarte îndeaproape cu colegii mei pentru a merge mai departe pe aceste teme. Mai precis, doresc să vorbesc mai mult despre proceduri și uh, mai ales când este vorba despre solicitanții de azil în Uniunea Europeană. Știm despre evenimentele triste care au avut loc și presiunile uh, care au loc pe anumite țări din Uniunea Europeană. Mă întreb dacă cei de la Comisie se uită la diferențele de proceduri și în diferențele de abordare în relația cu acești oameni, condițiile de primire mai ales când vine vorba despre minori. Cetățenii din circumscripția mea sunt foarte îngrijorați și eu la fel cu privire la uh, condițiile în care sunt primiți acești migranți. Trebuie să fim uh, foarte conștienți de condițiile umanitare necesare, uh, mai ales atunci când e vorba despre tratamentul copiilor. Uneori condițiile de primire pentru copii nu sunt cele adecvate. Nici nu cred că putem să ne mândrim cu așa ceva, mai ales că pretindem că suntem europeni moderni. Mulțumesc, Timothy. Doamna Wikström de la ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar Avramopoulos, că ați venit astăzi la LIBE. Am o întrebare pentru dumneavoastră referitoare la regulamentul de la Dublin și prevederile acestuia pentru minorii neînsoțiți. În timpul negocierilor pentru noul regulament de la Dublin am decis să revizuim articolul 8 referitor la minori, odată ce se va da o hotărâre în cazurile de la curte care erau încă pendinte. Cele trei instituții ne-am luat angajamentul să aliniem regulamentul cu hotărârile curții. Și văd că v-ați ținut de cuvânt și ați uh, venit cu o propunere în vara aceasta. Ne-a bucurat foarte mult propunerea dumneavoastră pentru că respectă uh, hotărârea curții și este bine că nu se mai uh, returnează minorii între statele membre, minorii neînsoțiți. Dacă veți avea aceeași poziție fermă ca și predecesorul dumneavoastră și nu vă veți schimba poziția în niciun fel și nu veți merge din, nu, și veți respecta standardele impuse de uh, curte, atunci va fi foarte bine. Pentru că se scrie foarte clar acolo că minorii nu trebuie să fie trimiși din țară în țară ca pe un pachet. În al doilea rând, s-a preconizat că va exista o decizie cu privire la registrul cu datele pasagerilor la nivel european. După cum știți, în comisia noastră am respins această propunere acum 2 ani. Și, domnule Avramopoulos, doresc să vă întreb dacă știți că Parlamentul orlandez a votat împotriva unui sistem cu registrul de date ale pasagerilor pentru țara noastră și că era vorba despre un proiect finanțat prin fonduri UE. Dacă guvernele naționale, dacă parlamentele naționale se împotrivesc acestor sisteme, cum veți răspunde? Veți apăra un uh, sistem european obligatoriu? Și dacă da, dacă este nevoie într-adevăr de această protecție a datelor și una dintre principalele dumneavoastră preocupări este protecția datelor, de ce nu vă concentrați eforturile pentru a uh, face astfel încât directiva pentru protecția datelor să fie adoptată. Ar fi într-adevăr un punct de cotitură pentru a avea un cadru juridic pe baza căruia putem funcționa mai bine atunci când este vorba despre stocarea datelor pasagerilor. Vedeți că m-am încadrat în timp și doar două aspecte am menționat. Aștept răspunsul dumneavoastră. Da, v-ați încadrat perfect. Mulțumesc, Cecilia. Doamna Ernst de la GUE. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru privirea de ansamblu pe care ne-ați oferit-o și pentru primele declarații. Aș vrea să vă întreb ceva legat de politica de imigrație. Când vorbim despre politica de imigrație, trebuie să răspundem la două întrebări. Prima întrebare la care aș dori răspuns este ce părere aveți cum putem uh, lucra cu sistemul Dublin? Pentru că dumneavoastră veniți dintr-o uh, țară cum este Grecia, care se confruntă foarte puternic cu faptul că cei care cer azil și vin acolo trebuie să fie primiți, există niște diferențieri, dar știm că așa stau lucrurilor. Credeți sau doriți să vă țineți de acest sistem Dublin? Vreți ca acest sistem să rămâne la fel, să fie transpus sau vedeți o necesitate de a-l schimba? Și al doilea punct, uh, dacă vorbim despre imigrație, trebuie să vorbim și despre relocare și există un program, există o anumită imagine pe care are Uniunea Europene, dar statele membre nu se interesează de acest lucru. Ce vreți să faceți pentru a întări această politică de relocare și pentru a implica mai multe state membre în această direcție? Uh, acesta este punctul legat de azil și de imigrație. Pe de altă parte, sunt foarte mirată. Săptămâna trecută am trimis în fața Curtei uh, Europene de Justiție acordul între Uniunea Europeană și Canada privind registrul cu datele pasagerilor și este foarte clar că uh, ne putem aștepta la o hotărâre foarte critică pentru simplul motiv că uh, a fost declarată nulă directiva privind stocarea datelor. Aceasta de facto nu mai există și știm cu toții că registrul cu datele pasagerilor înseamnă stocarea datelor, ce altceva. Deci nu prea înțeleg uh, cum de uh, promovați această idee Tocmai uh, am, trimit un, am trimis un acord la Curtea Europeană în această privință, deci nu putem face reclamă pur și simplu registrului cu datele pasagerilor. Din punctul meu de vedere, uh, este aproape ridicol. Nu e mai bine cazul să așteptăm ce se va hotărâ acolo, să vedem ce decizie va lua Curtea. Nu credeți că trebuie să așteptăm acest lucru? Adică ar fi cel mai mic lucru pe care l-am putea face este un lucru care pur și simplu mă miră foarte tare că deodată forțați spuneți trebuie să facem lucrul ăsta repede. Eu spun, stați un pic, stați să vedem ce spune Curtea Europeană de Justiție și dacă aveți impresia că o să treacă pe acolo ușor, mie mi se pare că este o problemă foarte importantă ce vreți să faceți pentru acest uh, pachet de protecție al datelor, pentru a-l pune în aplicare? Asta e mai important pentru noi. M-aș fi așteptat să faceți presiune pentru această punere în aplicare și să vă implicați, nu pentru registrul cu datele pasagerilor. Mulțumesc, Cornelia. Doamna Sargentili de la Verzi. Mulțumesc, domnule președinte. După cum au spus și Cornelia și Cecilia, Stocarea datelor este o problemă importantă, sunt de acord cu ele. Având în vedere că sunt din uh, țările de jos, uh, sunt de acord cu afirmația referitoare la uh, finanțarea proiectelor din fonduri europene. Am văzut că există un nou proiect al Comisiei Europene, o nouă politică referitoare la migrație. Dumneavoastră tocmai ne-ați spus domnule comisar, că doriți să schimbați discursul cu privire la migrație. Bine ar fi, dar nu-mi dau seama cum se face acest lucru dacă proiectul de lucru spune că, în baza noii politici, vom căuta noi măsuri pentru a lupta împotriva terorismului și radicalizării, inclusiv în cazul luptătorilor străini. Nu mi se pare nicio schimbare, nicio schimbare de discurs, nu cred că se caută niciun fel de politică nouă. Îmi amintesc foarte bine ce ați spus la audierea dumneavoastră și în discursul dumneavoastră ați arătat respect pentru migranți, ați uh, arătat că există, ați spus că există nevoie ca migranții să aibă noi oportunități, mai multe oportunități de lucru. Și trebuie să ne asigurăm ca că cei care doresc să călătorească în Europa trebuie să o facă în mod legal. Trebuie să facem diferența între cei care vin aici să muncească, cei care solicită azil și, azil și cei care sunt traficați. Și trebuie să eliminăm cauza, adică trebuie să eliminăm modul acesta al migranților de a veni către Europa în um, în, în, într în, prin mijloace de transport foarte periculoase și pe căi foarte periculoase. Acestea au fost cuvintele dumneavoastră. Dumneavoastră v-ați referit și la uh, Cartea Albastră. Este vorba despre o directivă foarte limitată, pentru că aici statele membre au, proprii la, au propria lor uh, legislație cu privire la studii. Cred că trebuie să lucrăm mai mult cu directiva lucrătorilor uh, sezonieri și trebuie să uh, Uh, schimbăm felul în care sunt salarizați migranții care vin în Europa. Atunci când vine vorba despre studenți și domeniul uh, cercetării, directiva pentru studii și cercetare, uh, persoanele care vin în calitate de oper nu mai, nu mai sunt incluse. Voluntarii și persoanele oper nu sunt folosiți așa cum trebuie, adică sunt exploatați pentru că nu au drepturi asigurate. În ceea ce privește procesul Khartoum, vă rog să mă scuzați, dar statele membre și statele africane se întâlnesc la Roma și facem un târg cu o țară precum e Eritrea cu privire la felul în care pot să-și păstreze ei migranții acolo? Să facem așa ceva și cu Sudanul de Sud? Nu prea cred. okay, Judith. I want to stop you on legal migration. Nu, vor, nu doresc să te opresc, Judith. E în regulă. E vorba despre migrație legală, la urma urmei. Doamna Ferrara, de la FDDE. Era comisariu Vramopoulos. Uh, eh, anch'io... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnului comisar. Doar și eu să mă concentrez pe migrația legală și mă voi referi și la spusele doamnei Sargentini lupta împotriva imigrației legale și concentrarea pe migrație legală. Avem și directiva cu privire la studenți și cercetători, toate bune și frumoase. Cred că nu trebuie să-i considerăm pe migranți doar ca fiind agenți economici. Ei sunt ființe umane care au nevoi și interese după cum spunea și doamna Sargentini, mulți migranți pleacă din țări în care sunt persecutați, țări în care sunt războaie. În acest sens, cartea albastră și Directiva pentru studenți și cercetători nu sunt suficiente. În momentul de față există migrație ilegală pentru că nu există alternative juridice pentru toți. Deci, cum puteți să, dumneavoastră să faceți ca acești migranți să intre pe care legală în Europa? Mente una vera e propria lotta al traffico. Dacă începem aici, atunci chiar putem avea o luptă adecvată cu traficul de persoane. Cred că toții putem fi de acord că traficul de persoane trebuie oprit. Dacă nu oferim însă oamenilor uh, o alternativă juridică, atunci uh, va trebui să rezolvăm uh, problema ex post și nu o vom mai putea preveni. În ceea ce privește folosirea fondurilor, mă interesează foarte mult acest aspect, pentru că în Italia a existat o anchetă cu privire la folosirea fondurilor pentru imigranți și uh, s-a dovedit că această politică a fost un eșec o hotărâre a Curții de la Strasburg uh, ne face să credem că Italia este uh, o țară în care este aproape imposibil să-ți aduci familia să uh, trăiască, pentru că nu, nu poți fi sigur că familia nu va trăi în condiții denigratoare. Adesea Totul are legătură cu traficanții ilegali care aduc aceste persoane uh, în țările noastre și cred că trebuie să acționăm pentru a folosi așa cum trebuie fondurile pentru imigrație. Apoi, în ceea ce privește procedurile de uh, imigrație, se uh, permite folosirea forței în Italia, dar și în alte state, pentru a putea identifica a putea identifica pe cei care refuză să prezinte uh, documente. Ori asta sub ochii celor care uh, trebuie să asigure respectarea uh, drepturilor omului. Și mă opresc aici. Mulțumesc. Domnule comisar, am încheiat runda coordonatorului, după care vom trece la uh, eurodeputați. Uh, Aș uh, vrea să vă dau cuvântul să răspundeți și văd că v-ați uh, gândit să răspundeți la fiecare în parte. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mai întâi dați-mi voie să spun că din partea uh, intervenienților am uh, auzit uh, întrebări care răspund uh, Uh, discursului meu. Înțeleg că aveți nevoie de clarificări uh, și uh, lămuriri pe aici pe acolo. Doamnă Mațula, mai întâi aș dori să vă spun că în ce privește planul de lucru pentru 2015, veți putea observa că dăm importanță agende pentru imigrație și că, într-adevăr, avem nevoie de o abordare holistică. Cu asta sunt de acord. Dacă este să analizăm puțin dosarele din uh, ultimii ani, din momentul în care această nouă formă de migrație a apărut uh, în Europa, ei bine, eu am văzut că Europa a fost luată prin surprindere și că până la urmă uh, a început să aibă un tip de interpretare diferit față de această formă de migrație. Migrația cu care ne confruntasem anterior era una fragmentată, iar abordarea față de această formă de migrație era și ea fragmentată. Acum însă ne confruntăm cu un fenomen total diferit. Acum vreo lună și jumătate am organizat o audiere și deși uh, eu vin dintr-o familie europeană uh, mare, am învățat uh, multe despre acest tip de migrație. Cu toții uh, știți uh, că pentru mine sunt foarte importante chestiunile care țin de uh, drepturile fundamentale ale omului și pot să spun că nu voi permite să se facă o legătură între infracțiuni și terorism și migrație. Acestea sunt chestiuni totalmente diferite. Din păcate, Uh, în același timp, în portofoliul meu mă ocup și de chestiuni care țin de uh, securitate sau protecția drepturilor uh, fundamentale și, în același timp, trebuie să am o abordare holistică cu privire la problema migrației. Așadar, Principala direcție strategică a politicilor noastre de migrație este să definim termenii și condițiile pentru migrația legală. Uh, la audiere am dat uh, foarte multe explicații în legătură cu acest uh, subiect. Aveți dreptate să vă referiți la nevoia de cooperare. Am spus asta și la Roma, atunci când a existat o masă rotundă pe subiectul statului de origine, al statelor de tranzit și al statelor de destinație. Și dați-mi voie să vă spun că au fost lămurite foarte multe dimensiuni ale acestui fenomen la acea discuție. A fost așadar uh, foarte bine să vedem ce au de spus și partenerii noștri africani. Prin urmare, cred că viitorul în acest domeniu este important, iar cooperarea este un factor cheie. Au fost uh, întrebări uh, legate de uh, Registrul European al Datelor Pasagerilor și protecția datelor în legătură cu acest subiect. Ei bine, aceasta este politica noastră, iar eu cred că am explicat lucrurile clar, deși le repet acum. În ceea ce privește întrebarea doamnei Zibans, îmi amintesc că ați mai menționat aceste aspecte, dar că ați insistat acum asupra lor, dar e adevărat, trebuie să acționăm împreună, trebuie să cooperăm. Am un punct de vedere care uh, vine din poziția mea și cum noi comisarii suntem uh, controlați uh, de Parlament, trebuie să spunem că trebuie să găsim și o manieră de cooperare uh, cu Parlamentul pentru a putea avea un rezultat final care să ne permită să lăsăm în urmă moștenirea regulilor pe care le-am avut până în acest moment și care au eșuat, toate acestea pentru a putea privi spre viitor împreună. Bineînțeles, trebuie să uh, exprimăm toate opiniile uh, care sunt uh, exprimate aici. Firește, respectăm și opiniile ideologice cu privire la acest subiect. Dar trebuie să ne aducem aminte de abordarea noastră care vizează respectarea drepturilor omului pe de-o parte, iar pe de altă parte un antidot mai dinamic pentru această problemă cu care ne confruntăm. Evident, terorismul reprezintă o realitate. Bineînțeles că zi de zi luptăm cu terorismul și suntem îngrijorați de ceea ce s-ar putea uh, întâmpla într-un spațiu geopolitic mai uh, vast din perspectiva activităților teroriste. Și bineînțeles uh, că Uh, trebuie să acționăm. Dar trebuie să ne luptăm cu toate aspectele uh, care țin de uh, infracționalitate în contextul migrației. Bineînțeles, pedesele trebuie să fie și ele dure. Trebuie să cooperăm și cu alte state. Și știm că există o adevărată industrie care s-a constituit. Și poate că va surprinde când vă voi spune că multe dintre aceste organizații sunt mai bine echipate și dotate decât statele însele. Ele au uh, instrumente de înaltă tehnologie la dispoziție. Ori asta e ceva ce am putut observa în încercările noastre de a uh, Uh, pune capăt uh, traficului ilegal de persoane în uh, zona Mediteranei. Domnule Kirchhoff, la asta ați adus în discuție un aspect foarte important. Domnul președinte, dați-mi voie să vă reamintesc cu respect că atunci când veți termina cu aceste răspunsuri, mai sunt 25 de eurodeputați care vor adresa întrebări. Deci vă rog atunci când dați răspuns să țineți cont de această cifră. Cu siguranță eu mă gândesc la ea și v-aș ruga așadar uh, să vă grăbiți puțin în a da răspunsul coordonatorilor, căci vă asigur că nu vă vor mușca. Deci mai sunt 25 de eurodeputați care ar dori să intervină și am dorit să aveți și timp la dispoziție pentru a le răspunde. Deci vă rugăm să vă grăbiți puțin în răspunsurile pe care le oferiți coordonatorilor. Domnul comisar. Da, am un conflict între uh, conștiința mea Uh, și uh, conștiența că uh, timpul trece. Domnul președinte, da, probabil membrii sunt conștienți că nu veți putea da răspuns la chiar fiecare întrebare și că veți mai reveni. Prin urmare, nu fiți preocupate de aceste aspecte, ci doar de viteză. Îi spuneam uh, doamnei uh, Mețola uh, cum sunt lucrurile cu cetățenia malteză, dar e o chestiune care ține doar de fiecare stat în parte. În ceea ce privește cetățenia europeană, poate ar trebui să analizăm aceste chestiuni împreună cu comisarul responsabil pe fond. Domnule Kirchhoff, așadar, bineînțeles că trebuie să îmbunătățim sistemul de azil. Bineînțeles că ne dorim să îmbunătățim uh, toate problemele care uh, au fost aduse în discuție astăzi și vrem să facem asta în cooperare cu dumneavoastră. Nu ne dorim să reducem uh, standardele în cadrul comisiei, nu dorim să ne retragem din fața drepturilor fundamentale care stau la baza acestei politici. Știm că în cadrul Comisiei Libe s-a respins ideea unui registru cu datele pasagerilor european. Dar realitatea este că trebuie să îmbunătățim situația. Nu știu care este situația în Olanda, recunosc, dar dați-mi voie să vă garantez că noi uh, analizăm îndeaproape toată această situație și asta înainte uh, de a veni cu propuneri legate de o nouă politică în fața dumneavoastră. Nu vreau să Uh, mai au uh, multe din timpul dumneavoastră acum, pentru că știu că mai sunt și alte întrebări care îmi vor parveni, dar dați-mi voie să mai fac un uh, comentariu. Registrul cu datele pasagerilor este o chestiune absolut separată de cea a păstrării datelor. Și aș dori să vă invit să aveți o idee de cooperare mai realistă și să studiați toate alternativele posibile. În ceea ce privește păstrarea datelor, dați-mi voie să vă spun că uh, nu mă voi grăbi la acest uh, punct tot va mai trebui să permitem curților constituționale din statele membre să analizeze uh, această chestiune iar noi după aceea va trebui să analizăm uh, hotărârile instanțelor. Doamnă Sargentini, niciodată n-am uh, făcut uh, o legătură între teroriști și uh, migranți. M-am referit doar într-o manieră generală la chestiunile generale care țin de portofoliul meu. După cum spuneam, lucrăm pe marginea acestei idei de migrație legală și am dorit să venim cu o propunere integrată pentru a avea mm, o nouă politică de migrație în curând. Am uh, mai menționat și uh, anterior uh, migrația legală. La asta se referea doamna Ferrara și am, am referit la acest subiect și la început în intervenția mea. Domn președinte, trebuie să trecem acum la intervențiile uh, eurodeputaților. Sunt 25 de oameni înscriși pe lista mea. Văd că faceți uh, un uh, gest în sală. Da, am adus în discuție o chestiune foarte specifică uh, legată de copii, uh, de minori în conform regulamentului de la Dublin și aștept un răspuns. Domnul comisar? Da, m-am referit clar anterior la acest uh, subiect. Nu există niciun caz în care noi să dorim să ne schimbăm politica în legătură cu acest subiect și am fost foarte fermă în legătură cu acest punct. Un punct de procedură, Laura? Nu. Doream doar să primesc un răspuns la comentariile pe care le-am făcut în legătură cu uh, mijloacele prin care se poate face identificarea și nu cred că am primit un răspuns la această întrebare. Domnul comisar, puteți repeta întrebarea pentru că nu am reținut-o. Da, uh, spune domnul președinte, era vorba de fapt de uh, uh, căile legale, rutele legale și problema legată de identificare se completează din sală. Aș putea eu deci să dau răspunsul în locul dumneavoastră în comisar, deci doriți să mă angajați cândva pe viitor? Uh, da, se pare că în uh, febra bătăliei s-au mai uitat anumite aspecte. Stimați colegi, sunt foarte îngrijorat pentru că mai sunt 25 de alți colegi care vor să intervină. Da, spuneți ce aveați de spus. În mod normal sunt un om foarte răbdător, dar nu s-a răspuns nici unei singure întrebări puse de mine. Vreau măcar un răspuns de la dumneavoastră. Sunteți de părere că acum putem lucra mai departe în privința acordului privind registrul cu datele pasagerilor, deși săptămâna trecută am uh, trimis la Curtea Europeană de Justiție un acord cu Canada și practic directiva nu este valabilă. Da, um, putem continua în această direcție. Cred că am fost foarte clar cu acest răspuns. pot răspunde foarte sincer aceste întrebări. Trebuie să mergem în aceeași direcție. Cu alte cuvinte, registrul cu datele pasagerilor trebuie continuat. În ceea ce privește un punct de vedere exprimat de Curtea Europeană de Justiție în privința acordului cu Canada, să așteptăm să vedem. Cred că am fost foarte clar când am făcut introducerea. Bun, nu, nu, nu din acest moment fiți disciplinați. Avem 25 de parlamentari care vă, pot să pună întrebări și pot să vă spun că pe această listă sunt oameni care au fost raportori în acest domeniu și merită să pună întrebări și să primească răspunsuri. Deci încep cu lista pentru că este total lipsit de corectitudine să nu le dăm cuvântul. Deci gata fără alte intervenții din partea nimănui. Începem cu lista. Două minute, colegi, dragi colegi, fiți disciplinați și chiar puteți vorbi mai puțin de două minute dacă doriți și discutați despre ce vreți, pentru că sigur domnul comisar se va întoarce, cum a spus domnul Flossenberg se exprima. Bună ziua, domnule comisar, vă mulțumesc foarte mult pentru discursul dumneavoastră. Aș vrea să discutăm despre acordurile între Uniunea Europeană și statele terțe. Ați spus că este un instrument puternic împotriva eh, migrației ilegale pentru că asigură relații bune între Uniunea Europeană și aceste țări pe de o parte și pe de altă parte transmit un mesaj puternic către acei traficanți de persoane, oameni care fac bani din aceste lucruri. Aș vrea să vă întreb în baza acestor acorduri cu state terțe în ultima vreme. Aceste acorduri au fost lărgite. Vă așteptați să, fiți, să fie lărgite în continuare? Și de asemenea aș vrea să întreb dacă Comisia a analizat funcționalitatea și succesul operațional al acestor acorduri. A doua întrebare. Am înțeles că anumite state terțe, deși au semnat aceste acorduri, uh, nu sunt, uh, nu le respectă. Știu că mm, nu avem uh, un raport clar, dar mă întrebam dacă există vreo măsură specială care poate fi luată pentru a se asigura respectarea acestor acorduri. Pentru că cred că suntem cu toții de acord că este un instrument foarte important și încurajează migrația legală, care este un lucru important în agenda dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult că ați respectat timpul. Uh, uh, vom lua mici pachete. Urmează Ane Gomez. Domnule comisar, sunt de acord cu ce a spus Iurita de tine. Este ridicol să ne întâlnim cu guverne ca cel al Sudanului, al Eritrei și al Etiopiei, care produc refugiați și migranți pentru că fac război împotriva propriilor populații. Deci vor produce mai, de, mai departe migranți, chiar dacă semnăm acorduri cu ei și ați început să vorbiți despre migranții care își pun viața în mâinile traficanților de persoane. Și uh, nu vorbim despre moduri de a obține bani legal pentru acești migranți. Dar eu aș vrea să vorbesc despre anumiți migranți care statele membre ale Uniunii Europene le, le dau nu numai uh, lumina verde, dar le dau chiar și posibilitatea de a lucra și este un aspect european, este vorba despre integritatea sistemului Schengen. El este pus uh, la încercare și integritatea noastră, pentru că așa importăm crima organizată și corupția în Europa. Și vorbesc din țara mea și țara mea nu e singura, Portugalia. Știți foarte bine că acum două săptămâni uh, a fost arestat conducătorul poliției, secretarul uh, de stat de la Ministerul Justiției, președintele Institut Institutului de Registrare Centrală au fost arestați într-o rețea de 11 persoane din administrație care erau implicate într-o rețea pentru a exploata aceste vize aurii și sunt convins că nu este vorba despre oportunități de a practica corupția la cel mai înalt nivel. Sistemul însuși nu are control, mai ales în privința combaterii spălării de bani. Ministrul Finanțelor din Portugalia uh, a fost întrebat ieri și a spus că nu există un sistem de a controla uh, spălarea de bani. Am întrebat-o pe doamna ministru și nu mi-a dat nici un răspuns. Am cerut nume a mai mult de 3.000 de oameni care au primit aceste vize în Portugalia, pentru că nu e vorba doar de aplicanți și de rudele lor. Uh, și folosind în mod pervers protecția datelor, nu am primit acces la aceste nume. Este o ceva crucial. Nu e doar uh, legat de principiile egalitare ale Uniunii Europene, este o chestiune crucială pe care Comisia nu o mai poate neglija. Da, bun, uh, vizele, ori am reținut acest lucru, gata, s-a terminat timpul. Mulțumesc. De l'espace Mulțumesc, domnule președinte. În raportul cu privire la funcționarea spațiului Schengen, ni s-a spus, ni s-a arătat negru pe alb că, deși Consiliul nu este, în nu este deocamdată în măsură să se pronunțe cu privire la extinderea Schengen, Comisia susține aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen. Puteți să repetați, să uh, promiteți și dumneavoastră acest lucru în numele Comisiei pentru ca aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen să devină o realitate în viitorul apropiat. Și vă mulțumesc de asemenea de pe acum pentru precizările pe care ni le puteți da referitor la deplina participare a acestor două țări la procesul Schengen. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și încă o dată mulțumesc că ați respectat timpul Sparo Spinelli. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, și uh, bună ziua, domnule comisar. În cadrul audierii ați uh, recomandat un sistem comun de garantare a azilului și aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre ce se întâmplă acum la Atena. De o săptămână, 200 de sirieni fac greva foamei în piața centrală mulți au fost duși la spital. Este o situație perversă pentru că vor să meargă într-o țară terță, dar sunt blocați în țara în care au sosit în baza Convenției de la Dublin. Guvernul a spus că nu poate garanta azilul pentru aceste persoane și nu le poate garanta nici locuri de muncă. Deci uh, sunt uh, aceste zone uh, ale nimănui care se multiplică în Uniunea Europeană. Există țări în Uniunea Europeană care nu respectă drepturile fundamentale. Doamna Ferrara vorbea și despre Italia mai devreme și Italia este una dintre țările care, conform uh, Curții Europene de Justiție, este incapabilă să garanteze condiții civilizate în centrele de primire. Întrebarea mea este ce plănuiți să faceți uh, acum pentru a uh, ocupa de această situație dramatică din Grecia? Și cum veți răspunde acestui flux masiv de refugiați? Uh, cum veți pune în aplicare directiva din 2001 privind solidaritatea între statele membre? Credeți că este momentul să revizuim reglementările de la Dublin uh, din 2003? pentru a evita acest tip de situații distorsionate. Cu alte cuvinte, situații în care oamenii nu pot ajunge în uh, țările terțe pentru că sunt blocați în centre de primire. Mulțumesc comisar. Mulțumesc. Domnule comisar, Agenția pentru Drepturi Fundamentale ne-a prezentat două rapoarte azi dimineață în ceea ce privește frontierele aeriene și terestre. În ceea ce privește controlul de frontiere, trebuie să recunoaștem că protecția drepturilor fundamentale este uneori lăsată deoparte. Regulamentul pentru Frontex din 2011 și uh, strategia pentru drepturi fundamentale nu au permis măsuri în acest domeniu. Activitățile Frontex sunt în continuare opace. Ce măsuri concrete poate să ia Comisia pentru a îmbunătăți această situație? Doamna Emily O'Reilly a propus reinstalarea unui mecanism de plângeri individuale în caz de încălcare a drepturilor fundamentale în cadrul operațiunilor Frontex. Comisia poate să confirme instalarea unui astfel de uh, dispozitiv? Mulțumesc! Doamna Holmeier. Vorbiți în, care, în calitate de civil, nu de uh, coordonator. Dar tocmai vin de la negociere, există niște probleme și acolo în momentul de față. Uh, vă mulțumesc foarte mult pentru vizita pe care ne-ați făcut. Cred că în perioada următoare uh, suntem puși în fața unor probleme foarte dificile. În primul rând, uh, problema pe care o discutăm privind rezoluția din situația Mediteranei cum să uh, răspundem la această dilemă. Pe de o parte avem refugiați care nu au nicio șansă să supraviețuiască la ei în țară, deci să rămână acolo. Pe de altă parte trebuie să ne gândim cum să le deschidem căile legale spre Europa. Pe de altă parte trebuie să combatem traficanții care se folosesc de disperarea oamenilor și să minimalizăm uh, efectul acțiunilor lor și să le distrugem rețele. Pe de altă parte, mai sunt și problemele legate de siguranța internă pe care Uniunea Europeană trebuie să le garanteze cetățenilor săi, lucru care a devenit din ce în ce mai dificil pentru că terorismul statului islamic și lipsa de scrupule și brutalitatea legată de acest tip de terorism terorism uh, sunt lucruri pe care vrem să le blocăm în Uniunea Europeană, uh, de asemenea pe acești luptători transnaționali, uh, acestora trebuie să le răpim posibilitatea de a comite atentate în Europeană și de a-și pune în practică ideile nebunești. Și în acest context trebuie să îi împiedicăm și să racoleze oameni aici în Europa pentru ideile lor demente și de asemenea să le oferim posibilitatea celor care vor să iasă din aceste rețele terorisme să aibă posibilitatea să o facă. Vă mulțumesc foarte mult pentru eforturile dumneavoastră, dar cred că avem mult mult de lucru. Monica, mulțumesc pentru că ai respectat timpul. Domnul Kirkos. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și bun venit, domnule comisar. Mă bucur să vă văd. Aș vrea să adaug la ceea ce a spus uh, domnișoara Spinelli uh, refugiații care fac greva foamei vor uh, documente de călătorie pentru a ajunge într-un uh, stat terț. Deci poate că luni v-ați putea concentra asupra acestui lucru la ședința pe care o aveți. Exact pe această temă. Cred că trebuie să căutăm un mod de a facilita aceste procese. Nu putem să-i lăsăm să moară de fric și de foame în centrul Atenei. Pe 1 ianuarie 600 de tineri din Grecia vor fi uh, dați afară din facilitățile ONG-urilor. Va exista o reacție publică foarte puternică la acest lucru. Nu vor apărea plățile și poate că ar trebui să existe o reacție la nivel european. Mulțumesc uh, mai sunt, vedeți, după cum vedeți, apar și câteva puncte dincolo de cele discutate. Vreau să uh, vă întreb pe dumneavoastră, dar și pe colegi, doriți să răspundeți acum la întrebările care s-au formulat până acum? Pentru că cred că oricum mai sunt 12 sau 13 întrebări. Sau preferați să răspundeți la toate la sfârșit, să pună toată lumea întrebările și să uh, răspundeți la sfârșit? Sincer, prefer să răspund întrebărilor care s-au pus deja și apoi Bun, atunci vă ruga uh, pe ceilalți membri ai uh, Parlamentului dacă sunt mulțumiți. Domnilor colegi, sunteți mulțumiți? Răspundem acum la o serie de întrebări și apoi uh, luăm seria următoare. în regulă? Bun, atunci vă rog. În primul rând, legat de prima întrebare, aș dori să spun că da, promovăm acordurile internaționale, lucrăm în acest moment cu mai multe țări decât cele cu care am cooperat până acum și promovăm uh, acordurile de uh, parteneriat și de mobilitate, instrument foarte important care ne stă la dispoziție. Natura acestor acorduri este multidimensională. Și bineînțeles că am discutat uh, despre reveniri, privind uh, vizele. Da, aveți perfectă dreptate când spuneți uh, um, un punct pe care l-ați, l menționat și mai devreme. Doamnă Gomez, eu cred în dialog. Cred în dialog, doamnă Gomez, așa cum credeți și dumneavoastră. cu ceilalți comisari, pentru că, credeți-mă, există o mare sinergie între comisari în privința problemelor pe care le discutăm și care intră în competența noastră. Nu vrem să existe lacune, astfel încât discutăm despre tot, despre evoluțiile politice, și despre efectele pozitive uh, ale aplicării drepturilor omului. Deci, în această direcție, credem că politicile pe care le vom decide la sfârșit vor crea un sistem stabil în cadrul legislației europene. Acum, în ceea ce privește România și Bulgaria, ați spus că am discutat despre acest lucru în timpul audierilor. Este foarte clar comisarul uh, menține sprijinul pentru decizia luată de a deschide porțile Schengen Bulgariei și României. Cred că atunci când aceste țări se vor adapta reglementările zonei Schengen cu sprijinul pus la dispoziție de Bulgaria și de România, lucrurile vor funcționa bine. Este adevărat că s-au exprimat diferite puncte de vedere. Unii se îndoiesc de capacitatea acestor două țări europene de a-și duce la îndeplinire obligațiile. Totuși, Comisia le va ajuta. și uh, le vom pune la dispoziție sprijinul necesar uh, când se va evi ocazia de a deveni membri ai Schengen. Doamnă Spinelli și domnule Chircos, ați vorbit despre această situație care, într-adevăr, are loc în momentul de față la Atena. Am fost informată de autoritățile din Grecia despre acest lucru, deci cunosc situația foarte bine. În primul rând, uh, este un grup de refugiați care nu acceptă să solicite azilul, deși autoritățile din Grecia le permit acest lucru. Există, după cum ați spus, un gol. Știu că autoritățile din Grecia le pun la dispoziție asistența necesară acestor refugiați sirieni în momentul de față Uh, strânși în uh, piața principală din Atena. După cum ați spus, luni mă voi duce la Geneva, unde se va purta o discuție importantă asupra acestei chestiuni a refugiaților sirieni fluxul în momentul de față crește și uh, pune presiune asupra țărilor învecinate. vorbim despre Grecia, dar de fapt acest lucru se aplică tuturor țărilor și întrebarea dacă unul dintre ei a solicitat azilul. Știți că solicitarea azilului este alegerea personală a fiecărui individ. Și nu există nicio cale legală pentru un stat membru să convingă pe cineva să solicite azilul chiar dacă respectiva persoană în mod clar are nevoie de protecție umanitară. Aș vrea să subliniez un alt lucru. Statele membre au obligația legală de a identifica de a identifica pe cei care vin în țările lor și aceasta include prelevarea de amprente și așa mai departe. Acești oameni nu acceptă procesul respectiv și nu se întâmplă doar în Grecia, sunt lucruri care au loc și în alte țări europene. În ceea ce privește pe sirieni, există un acord între statele membre că nu e, poate exista o întoarcere voluntară din cauza situației din Siria, și din ce în ce mai puțini oameni au venit de bună voie. Știu că sunt niște măsuri care au fost, a fost un program de azil uh, pus în aplicare în 2010, tocmai pentru a uh, răspunde eșecurile sistemului eșecurilor sistemului care au fost observate. După cum am spus, Comisia și-a asumat inițiativa și va discuta acest lucru cu colegii, dar vor vorbi, vom vorbi despre acest lucru la nivel internațional, la reuniunea de la Geneva. În ceea ce privește Frontex și drepturile fundamentale, da, insistăm asupra drepturilor fundamentale. Fiecare raport va fi analizat. Nu uitați că noi la comisie, dar și dumneavoastră avem capacitatea de a controla tot ce se întâmplă în Parlament este verificat de comisie. Trebuie să ne grăbim. Chiar trebuie să... Ce întrebare aveți, domnule? Ce fel, domnule comisar, ce fel de sprijin acordă guvernul grec? Nu le dau mâncare, sunt oameni care se duc la spital de unde ați primit informațiile astea? Tocmai mi-a spus dumneavoastră, sunt duși la spital. Spitalul nu este o formă de asistență? Nu se pune problema de ce sunt oamenii aceștia pe stradă. Suntem absolut de acord cu ce a spus dumneavoastră. După cum am spus mai devreme, există un gol, o lacună în lege dar imaginea care mi se transmite este legată de informații care îmi vin de la Atena. Dacă dumneavoastră știți altceva, sunt bucuros să ascult ce aveți de spus. Mulțumesc, domnule comisar. Să mergem mai departe la doamna Meyer. Următoarea întrebare. Mulțumesc, domnule președinte. Am mai multe întrebări pe care doresc să le pun, domnului comisar. Pe de parte, este corect că comisia vrea să creeze centre de primire în țările africane. Nu credeți că acest lucru ar atrage pe oameni spre Europa? A doua întrebare. Ținând cont de un articol pe care l-am văzut în presă recent, Comisia Europeană intenționează să creeze un sistem de control frontalier supranațional. Cum va fi format acesta și, în cele din urmă, ați vorbit despre acești luptători transnaționale, acești jihadiști uh, cred că acestora ar trebui să li se permite să plece, nu însă să se și întoarcă. Dar am văzut mai multe statistici, sunt mulți jihadiști care pleacă din Europa și mulți care se întorc. Sper că puteți să clarificați un pic lucrurile. Puteți să ne spuneți câți jihadiști au plecat din Europa și câți oameni s-au întors pe teritoriul european. Mulțumesc. Uh, domnul Frank Engel, următorul. Mulțumesc, Claude. Ținând cont de timpul foarte strâns, și de condiții în general nu am întrebări. Am doar sugestii și încurajări în acest moment. În primul rând, privind registrul cu datele pasagerilor, sunt absolut de acord cu dumneavoastră că trebuie să continuăm cu elaborarea acestui registru european și trebuie să facem acest lucru, chiar dacă o facem doar pentru a fi pregătiți în viitor să, ne, să fim coordonați și să discutăm cu alte țări ale lumii trebuie să creăm uh, acest lucru, pentru că există alte țări care au un registru cu datele pasagerilor, deci nu văd niciun motiv pentru care să ne oprim acum pentru o perioadă mai lungă de timp uh, din efortul de a avea un registru comun. Ba e și altceva, pentru că vorbim despre un continent care mă interesează de, pe mine personal de foarte mult timp, și anume Africa. Modul în care ar trebui să interacționăm cu Africa pentru a ușura oarecum sarcina refugiaților care vin de acolo um, condiții comparabile, să spunem. Pentru că pentru Eritrea, de pildă, eu știu foarte bine că multor oameni le-ar plăcea să rămână acolo. Dar Eritrea a devenit o mare închisoare în aer liber și avem nevoie de o politică diferită și în această privință. Cred că trebuie să punem în aplicare anumite elemente consolidarea statelor din Africa. Bun, știu că asta nu e ceva ce ține de Comisia Emigrației sau de altă comisie care să acționeze singură, dar ce poate face un comisar împreună cu colegii săi este să insiste că dacă nu reușim să reconstruim o statalitate uh, de încredere în sudul Mediteranei, multe din politicile noastre vor rămâne în zadar în ceea ce privește uh, portofoliul dumneavoastră, cred că presiunea pe care o puteți depune este foarte importantă. Uh, next. Mulțumesc, Frank. Juan Fernando López Aguilar urmează. Mulțumesc, Claude. O să-ți trimit o telegramă, pentru că eu aveam foarte multe întrebări, dar văd că există constrângeri legate de timp. Voiam să întreb uh, o, codul vizelor, această reprezentare obligatorie, care sunt intențiile dumneavoastră, domnule comisar, cum doriți să trimiteți dumneavoastră un mesaj. A doua întrebare se referă la returnare. Am avut o dezbatere legată de aceasta la sesiunea plenară din Strasburg săptămâna trecută. Este nevoie de monitorizare ulterioară. Dacă puteți să ne dați mai multe detalii, v-aș uh, mulțumi foarte mult. Apoi, vizele umanitare ne-am certat pe baza acestor vize cel puțin o dată. Acum este rândul dumneavoastră să ne răspundeți. A patra întrebare. Raportul de azi dimineață de la Agenția pentru Drepturi Fundamentale referitor la abuzurile din, uh, de, pe, de la controlele de frontieră în aeroporturi și pe, la punctele rutiere. Cum uh, putem să îmbunătățim situația? Și am și o observație o hotărâre recentă a Curții de Justiție regată de drepturile LGBT. Persoane care la controlul la frontieră uh, din Olanda au fost obligate să se conformeze unor stereotipuri, să spună ce fac ei în viața personală, în intimitatea lor, pentru ca Olanda să-i poată accepta uh, ca refugiați. Aveți vreo intenție uh, să faceți ceva în acest sens? Mulțumesc. Thank you, Juan. And next is Mr. Mulțumesc, Juan. Thomas. Mulțumesc, Claude. Uneori este foarte dificil să-mi pronunț numele, îmi dau seama. Președintele, îmi cer scuze. Îmi cer scuze, spune domnul președinte.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 Okay. Uh, thank you. Next is... Mulțumesc. Tania Fayon. Predsednik in hvala komisar. Veseli me, da imate posluh za precej obsežno in pomembno zakonodajo. Uh, vă mulțumesc că ascultați aceste puncte de vedere. Este important să avem aceste smart borders, așa cum ați spus în introducere. Uh, Știți că există foarte multă nemulțumire în privința acestei legislații, mai ales în comisia noastră și acest lucru este justificat, după cum ați spus, pentru că ați spus astăzi că veți retrage propunerea, respectiv veți opera o revizuire, pentru că avem multe întâlniri în Parlamentul European și împreună cu alte instituții uh, avem anumite tehnologii pe care le-am analizat, iar la anul va exista și o discuție cu parlamentele naționale, dar întrebarea principală care nu i s-a răspuns este următoarea în ce măsură avem nevoie de aceste granițe inteligente, mai ales în ceea ce privește costurile foarte ridicate și uh, suprapunerea cu sistemele existente. Este vorba aici și de protecția datelor. Uh, noul sistem de la granițe va fi proporțional cu scopul pe care îl urmărim este aceasta calea cea mai bună pentru a avea granițe sigure? Ce date vor fi stocate? Cine va avea acces la aceste date? Vor fi autoritățile din domeniul justiției? Aceasta este principala îngrijorare. Accesul uh, la uh, datele personale. Ieri am avut o întâlnire cu uh, președinția italiană uh, care se ocupă de activități legate de aceste granițe inteligente. Dacă avem, așteptăm o nouă propunere a Comisiei Europene cum trebuie să procedăm în Parlamentul European dacă aici are loc un proiect pilot. Statele membre și Consiliul continuă cu activităților în același timp în direcția accesului autorităților la aceste date personale. Și cred că aceasta este principala îngrijorare, repet, sunt lucruri care nu au existat în propunerea comisiei, dar toate lucrurile merg în această direcție. Mulțumesc! Mulțumesc, următorul vorbitor. Thank you, Commissioner, for being here. Domnul Coelho. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezența dumneavoastră. Am două întrebări legate de pachetul pentru granițe inteligente. Mă bucură decizia dumneavoastră de a retrage inițiativa și de a prezenta alta nouă. Felicitări! Comisia a venit aici, în comisia noastră, pentru a prezenta un proiect pilot și felul în care putem merge mai departe cu acest pachet. În reuniunea din 16 octombrie, eu au demonstrat de ce acest, proce- acest uh, uh, proiect nu poate să fie gestionat, pentru că nu se potrivește nici temeiul juridic. Plus de asta, s-ar trece dincolo de uh, competența bugetară și s-ar stabili un precedent periculos. A doua întrebare sunteți pregătiți să ne asigurați că regulamentul EULISA va fi respectat? Legislația internațională cu privire la migrație, conform estimărilor internaționale, au murit câteva mii de migranți care încercau să ajungă în Italia. Cu siguranță trebuie să ne ocupăm de această problemă și nu putem să-i lăsăm pe acești oameni să moară în largul mării. Ne-am ocupat anul trecut în raportul pe care l-am pregătit eu de uh, conformarea uh, Frontex la drepturile fundamentale. Doresc să vă întreb și care este viitorul programului Triton. Care este atitudinea Comisiei? Trebuie să respecte legile europene, dar nu și acordurile internaționale? Sunteți pregătiți să aveți o abordare europeană holistică, inclusiv în măsurile luate de legile naționale? Trebuie să schimbăm codul Schengen? Mulțumesc, Silvi Ghiu. Mulțumesc, domnule președinte. Este foarte interesant acest bombardament cu întrebări, seamănă cu audiția pe care am avut-o în septembrie. Se pare că de fiecare dată când facem uh, progrese cu o propunere concretă, uh, apar probleme. Două întrebări. În ceea ce privește drepturile, există filiere de trafic, deci de ce nu se vorbește mai mult despre ele? Și în ceea ce privește regulamentul Dublin, Dublin 3, dacă există relocare a solicitanților, atunci uh, pe ce criterii se poate face aceasta? Președintele, înainte să mergem mai departe, Trebuie să vă spun că nu îl vom mai supune pe domnul comisar unui astfel de interogatoriu. Câteva dintre întrebările dumneavoastră, într-adevăr, sunt foarte precise, dar altele se repetă. Deci, pe viitor, vă rog frumos să adresați întrebări precise pe zonele de interes ale colegilor și nesuprapuse. Este un lucru pe care trebuie să-l facem. Toată lumea trebuie să-și poată pune întrebările și mi se pare că este acum o sesiune maraton. Trebuie să permitem tuturor colegilor să intervină și trebuie să vă spun că pe viitor vom avea sesiuni mai structurate. Doamna Jolie. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Haosul este cel care creează fluxuri migratorii. Există o contradicție între scăderea asistenței umanitare pentru dezvoltare în mod drastic. Știm foarte bine că ajutoarele umanitare vor fi scăzute cu un sfert. Astăzi plătim pentru cei 8 milioane, pentru cele 8 milioane de refugiați sirieni nu mai avem bani. Ce? Care este părerea dumneavoastră, domnule comisar? Este foarte important să acționăm pentru a-i ajuta pe acești oameni. Care este viziunea dumneavoastră? Este vorba și despre cei 3600 de migranți care s-au înnecat în Mediterana. Este vorba despre victimele terorismului cei 10 europeni care au căzut victime ale terorismului sunt prea mulți și 10 și 1. Cred că trebuie să facem diferența între, uh, între, între imigranți. La urma urmei, oamenii care bat la porțile noastre sunt uh, oameni care fug de haos. Considerați că construcția unui zid, cum se vrea la Calais, va contribui cumva la rezolvarea problemei? Credeți că va scădea numărul de morți? Ce părere aveți despre discursul domnului Cameron care dorește să limiteze libertatea de circulație în viitor? Și aș dori să aflu Triton câte persoane au fost salvate în cadrul acestui program care merge deja de o lună și cum va fi acesta finanțat și coordonat. Mulțumesc. That is of course illustrative of just what I said. That could demand... Este un exemplu foarte bun a ceea ce am spus eu adineauri. Ce, ce ați întrebat dumneavoastră cere un răspuns de o oră. Domnul Ungureanu, trebuie să spun că nu am învățat încă toate numele colegilor și vă promit că o voi face în curând. S-ar putea să nu reușiți niciodată, spune domnul Ungureanu. Am o întrebare. Doresc să aflu care este răspunsul, reacția comisarului la discursul lui Cameron de săptămâna trecută referitor la imigrație și migranții din Uniunea Europeană și tratamentul acestora în legislația britanică din viitor primiți premiul pentru întrebarea cea mai concisă de astăzi. Dom doamna Vergia. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule comisar. Ne-ați amintit de angajamentul dumneavoastră pentru drepturile fundamentale. Mă bucur, dar vă vom judeca după fapte și după propuneri concrete. Mă alătur colegilor care au uh, pus uh, întrebări legate de fluxurile migratorii. Primim din ce în ce mai multe vești care denunță situația din Mediterana. Uh, câteva sute de morți de la începutul anului, continentul european devine din ce în ce mai periculos pentru migranți. Cine sunt acești oameni care au murit? Este vorba despre sirieni, eritreeni, afgani, sudanezi, palestinieni. Toți potențiali solicitanți de azil, toți au dreptul la protecție internațională. Spuneți că este vorba despre o lacună juridică, dar eu nu sunt de acord cu dumneavoastră. Este o problemă juridică. Este vorba despre regulamentul Dublin 3. Vă felicitați pentru proiectul Khartoum. Khartoum este capitala Sudanului, țară în care uh, președintele face obiectul unui mandat din partea Tribunalului Penal Internațional. El va organiza. Cum, cum putem să organizăm uh, o, o temă, o conferință pe tema migrației într-o asemenea țară? Cred că nu privim lucrurile cum trebuie. Ce va face guvernul sudanez, eritrean, sirian? Cum vor putea ei lupta împotriva uh, migranților? Cum ne vor putea informa cu privire la fluxurile migratorii? De ce vă mândriți cu acest proiect Cartum? La ce vă folosește să discutați cu responsabilii acestor țări corupte care sunt generatoare de trafic. Um... Mulțumesc. Următorul vorbitor. Situația migrației în Mediterană este îngrijorătoare. Avem din ce în ce mai mulți solicitanți de azil și este o mare provocare pentru Uniunea Europeană și, într-adevăr, este nevoie de o abordare holistică. Și mă bucur foarte mult că vă ocupați de acest lucru, domnule comisar. Cum are de gând Comisia să reglementeze problema relocării? Va exista un mecanism pentru refugiați? Pentru relocarea lor în alt stat membru? Având în vedere că fiecare stat membru are o populație diferită, un PIB diferit, uh, o infrastructură diferită, ce metodă de distribuire a azilanților va fi folosită uh, pentru a vedea unde sunt aceștia relocați? Mulțumesc! Mulțumesc! Uh, comisarul a întrebat dacă mai sunt întrebări și, într-adevăr, mai sunt câteva. Nu asta am întrebat, spune domnul comisar. Pot să mai stau încă trei ore, nicio problemă. Sper că v-ați adus patul, spune domnul președinte. Mai avem câteva întrebări, dar aproape am ajuns la sfârșit. Soraya. Tack så mycket, ordförande. Och, eh... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat cu foarte mare atenție spusele domnului comisar. Vă doresc toate cele bune în noua dumneavoastră funcție. Am o întrebare specifică referitoare la migrație și situația romilor, pentru că am avut și alte întrebări, dar le-au pus deja colegii. Am vorbit și despre migranții din Uniunea Europeană și libera circulație. Atunci când vorbiți despre imigranți, dumneavoastră îi includeți și pe romi. Nu este vorba despre persoane care lucrează, care studiază, sunt oameni care circulă și exploatează uh, statele gazdă. Este vorba despre cerșetori și mi se pare că este jignitor pentru migranți să fie numiți și acești oameni uh, migranți din interiorul UE cum doriți să conlucrați cu statele membre care se confruntă cu aceste fluxuri și care, își trimit, care trimit acești oameni înapoi în țările lor. O altă întrebare referitoare la raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale. Este vorba despre persoane care cer protecție din partea Uniunii Europene. Atunci când uh, le este în procesare uh, solicitarea de azil, drepturile lor nu sunt întotdeauna respectate. Cum putem să ne asigurăm că se va întâmpla asta, că vor fi respectate drepturile lor? Apoi, cum întrevedeți o inițiativă pentru un program de căutare și salvare până vom avea o politică de migrație mai umană. Cea pe care o avem acum nu este bună. Până când vom avea un cadru destul de bun, trebuie să găsim o soluție temporală, temporară. Anul trecut am avut uh, proiectul Mare nostru, uh, care, au salvat, care a salvat câteva sute de oameni, de exemplu. Azilanții nu vin aici uh, ca turiști. Fug de moarte sigură. Thank you, Chair. Uh, dear Commissioner. Domnul Jacquin. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dumneavoastră sunteți responsabili nu doar de migrație și de uh, afaceri interne, ci și de cetățenie. Prin urmare, întrebarea mea vizează inițiativa Europa Cetățenilor. Anul viitor pregătim o revizuire a regulamentului, organizăm o audiere și redactăm un raport. Se știe uh, că Comisia uh, face zile fripte inițiatorilor. Prin urmare, domnul vicepreședinte Timmermans a spus că susține un răspuns politic uh, la uh, inițiativa uh, cetățenească, dar nu unul juridic. Prin urmare, întrebarea mea e cum vedeți dumneavoastră viitorul acestei inițiative Europa Cetățenilor. Vă mulțumesc. Doamna Sofie Invelt. Da, vă mulțumesc, domnule președinte, foarte succint. Îmi pare rău că nu am fost aici de la început, când s-au adresat uh, întrebări în legătură cu un uh, registru al uh, numelor pasagerilor european. Eu, dacă aș fi fost aici, aș fi spus categoric uh, nu. Dar într-o democrație uh, există și ceea ce se numește proces. Adică, mai întâi, dacă propui legi, trebuie să existe o justificare adecvată pentru aceste propuneri. Iar astăzi, după ani de dezbatere, încă nu am primit vreo dovadă a necesității de a avea un astfel de registru european. În al doilea rând, uh, argumentul armonizării. Ei bine, știam încă înainte uh, ca uh, Comisia să încearcă să mituiască state naționale să înființeze sisteme naționale, uh, știam că um, are anumite obiective Comisia, iar aici argumentul armonizării nu ține. Se pare că în Parlamentul olandez a existat un vot foarte clar în ceea ce privește un astfel de registru național. Proiectul finanțat din bani europeni care a început să pună la punct un sistem național, tocmai uh, de asta a fost abandonat. Uh, prin urmare, noi practic creăm obligația de a crea un sistem olandez uh, de registru al numărului pasagerilor și să-l băgăm apoi pe gât uh, olandezilor. Uh, practic ne sugerați ca și Parlamentul European să facă același lucru. Dacă doriți să ajungem la un acord, uh, mă gândesc că trebuie să insistați la fel de mult pentru a avea o directivă cu privire la protecția datelor, să insistați la fel de mult cum o faceți pe acest registru european al datelor pasagerilor. Mulțumesc. Um, domn președinte, îi spun domnului comisar că, de fapt, tu n-ai adresat o întrebare. Asta n-a fost o întrebare. Următorul vorbitor doamna Evo Sisman. Dânsa este în sală? Domnul președinte spune, îmi pare rău, vă pierde din vedere, sunteți foarte în spate în sală. Mulțumesc. Domnule comisar, Ni s-a vorbit despre drepturi și despre bunăstare și despre faptul că uh, cu toții vom fi uh, uh, cetățeni europeni egali, dar am crescut și nu mai credem toate poveștile astea. În Spania, Uniunea Europeană înseamnă reduceri bugetare, înseamnă pierderea locurilor de muncă. Foarte mulți tineri și-au pierdut orice speranță, speranța le-a fost furată, speranța de a fi independenți, de a avea o slujbă, de a avea un viitor. Și nu le-a rămas altceva decât exilul. Sute de mii deja au plecat plecat și foarte mulți alții își fac acum uh, bagajele pentru a descoperi uh, Europa și natura sa reală. Practic se planifică clar la nivelul anumitor state uh, o expozare a rezidenților comunitari. Așa sunt numiți acum, rezidenți comunitari, pentru că ei reprezintă cumva o povară suplimentară. În 2013 am asistat la uh, un număr de o mie de ordine de expuzare pentru cetățenii uh, europeni. În Germania s-a întâmplat asta, uh, domnul uh, Cameron a cerut și el în Regatul Unit uh, o măsură similară pentru a putea obliga cetățenii comunitari să plece uh, dacă nu-și găsesc un loc de muncă într-o perioadă de șase luni. În Europa, uh, directivele sunt uh, cele care întruchipează uh, niște ziduri. Există o directivă 2048 care reprezintă un atac asupra libertății de mișcare, care este un principiu fundamental al Uniunii Europene. Oare veți continua cu această directivă? O veți modifica în vreun fel? Veți scăpa de ea cu totul? Sau veți continua să permiteți uh, deportări ale cetățenilor europeni. Pentru că astfel nu facem decât să ajungem la și mai multă uh, xenofobie și să adâncim uh, discrepanța dintre estul și vestul uh, Europei, la fel și dintre nord și sud. Mulțumesc. Următorul vorbitor, mulțumesc, domnule președinte. Domnul Juncker a spus în campania sa electorală că, din perspectiva chestiunilor care țin de imigrație, una dintre priorități ar fi să se abordeze problema căutării locului cel mai potrivit de azil. Vorbim despre imigranți uh, nereglementați uh, care intră în Europeană și care aplică pentru azil nu neapărat în statul cel mai sigur, ci în statul în care uh, au cel mai multe șanse să obține uh, un permis de rezidență și uh, o reunificare a uh, familiei, unde sistemele sociale sunt cele mai favorabile. Dați-mi voi să vă dau un exemplu. În Suedia anul trecut s-au primit un număr dublu de solicitanți de azil față de Italia. În Franța și în Germania s-au primit de 4 și până la 5 ori mai multe solicitanți solicitări de azil. Însă Italia reprezintă statul membru prin care o mare parte dintre uh, migranții nereglementați intră în uh, Uniunea uh, Europeană. O astfel de mișcare uh, liberă uh, subminează mecanismul uh, de la Dublin și uh, acceptabilitatea sistemului Schengen. De asemenea, se creează uh, o povară administrativă suplimentară și uh, disproporționată pe uh, statele membre care au standarde mai înalte decât media. Aș dori așadar să știu care sunt ideile dumneavoastră, care sunt planurile pentru a putea rezolva această problemă cu care se confruntă anumite state membre pentru că sunt mult mai atractive decât altele un solicitant de azil, de fapt, este liber să își uh, aleagă statul în care să își înainteze uh, solicitarea. Domnul Juncker spunea că avem nevoie de o, o politică comună de azil pentru a rezolva această problemă, însă oare ce ar putea însemna asta în termeni practici? Oare asta înseamnă standarde comune? care să fie uh, dificil de obținut din perspectivă financiară sau politică, oare nu înseamnă uh, o împărtășire a poverii uh, administrative sau uh, o redistribuire echitabilă a migranților în europeană. Vă mulțumesc. Uh, doamna Chinici, în cele din urmă. Mulțumesc, domnule Moraes, pentru că mi-ați dat cuvântul. Promit că voi fi foarte succintă. Multe din întrebări s-au referit la uh, politica uh, legată de imigrație. Eu una sunt interesată de sprijinul uh, dat minorilor neînsoțiți uh, și uh, mă mai interesează și uh, combaterea traficului de persoane. Oare aveți informații în legătură cu operațiunea Triton? Acum câteva săptămâni, uh, regiunea din care vin eu a primit uh, 1700 uh, de uh, migranți. Uh, doamna Mastrom ne-a spus că asta se va uh, încheia când vom avea Triton, operațiunea Triton. Însă aș dori să știu care este durata estimată acestei operațiuni și la ce rezultate vă așteptați până la finalul acestei misiuni, pentru că, din păcate, fluxurile migratorii încă sunt semnificative. Domnul președinte, mulțumesc, Caterina. Clar a fost uh, un maraton. Nu cred că am mai asistat la o sesiune în care uh, toată comisia activă și toți coordonatorii să pună întrebări. Uh, până la urmă, mai mult de 40 de persoane au intervenit în această dezbatere. Văd, domnule comisar, că v-ați luat notițe detaliate. Dacă um, uitați ceva, cu siguranță veți remedia acest lucru față de colegi, dar încercați să faceți tot posibil pentru a răspunde la aceste întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să spun că dacă ceva îmi scapă, pentru că mi se pare că uh, am uh, fost supus unui foc uh, încrucișat, pot să spun chiar că a fost mai greu decât la audieri, pentru că uh, ați adresat uh, întrebări care sunt foarte uh, solicitante, dar de altfel aveți dreptul să o faceți. Dați-mi voie să încep cu un aspect care a fost în, adus în discuție de mai multe persoane. Politica de reașezare se bazează pe niște principii de bază și uh, acum analizăm toate opțiunile pentru cei care uh, doresc să urmeze o cale uh, legală spre Europa. Cum spuneam, politica noastră nu ne va permite să uh, creăm o fortăreață din Europa. Și aș dori să repet acest uh, aspect acum. S-a dus în uh, discuție politică prioritară. Luni vom avea o reuniune la Geneva în legătură cu acest subiect și vom vorbi despre niște chestiuni foarte practice. Doamna Soraya m-a întrebat în legătură cu solicitanții de azil. Eu cred că am acoperit uh, acest subiect uh, cu cele spuse până acum. În ceea ce privește operațiunea Triton, care este în curs în acest moment, ar trebui să spun că ea dă rezultate foarte bune. Reprezintă o uh, formă consolidată a politicii care a fost uh, pusă în aplicare până acum. Până în acest moment uh, am avut 47 de cazuri raportate de operațiuni de căutare și salvare. În ceea ce privește aceste operațiuni, uh, e clar că aici avem de-a face cu uh, o chestiune care ține de competența statelor membre. N-am oferit un răspuns complet, doamnei Holmeier. Așadar, dați-mi voie să vă spun că este una dintre prioritățile noastre cea la care v-ați referit dumneavoastră și discutăm această problemă constant cu statele membre. Luptăm uh, în mod constant, deci, cu radicalizarea. Având în vedere oportunitatea de a mă adresa dumneavoastră astăzi, aș dori să spun că păstrăm legătura cu cei care reprezintă opinia publică. Ne-am dorit să găsim o cale prin care să um, lovim chiar la rădăcină radicalizarea. Domnule Engel, vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați referit la o cooperare între comisari. Inițial exista un proiect pilot pentru a vedea uh, cum ar putea funcționa lucrurile în practică. Cooperarea între comisari este extrem de folositoare. Nu există fricțiuni, iar atunci când competențele se suprapun, căci asta într-adevăr se întâmplă, uh, găsim o cale de acțiune internă care să ne uh, permită să uh, elaborăm totuși anumite politici. Trebuie să spun că am beneficiat de un sprijin impresionant din partea colegilor care uh, lucrează pe domenii care au legătură cu al meu. Vorbim despre oameni care sunt uh, uh, deținuți, arestați până la sfârșitul vieților. Dați-mi voie să vă spun ceva ce s-a întâmplat uh, pe fundalul discuțiilor pe care le-am purtat noi la Roma. Eu am salutat inițiativele de la Khartoum, dar oare de ce se numesc acestea inițiativele de la Khartoum? E bine, aceasta este o altă poveste nu înseamnă că dăm credibilitate regimului din această țară, din contră. Le numim astfel pentru că primul contact uh, a avut loc uh, acolo. Dar ne interesează mai mult fondul uh, chestiunii fondul acestor uh, uh, negocieri, dar uh, foarte bine, putem schimba numele. Nu știu dacă acest lucru este interesant, pentru că, de fapt, ne interesează mai mult fondul discuțiilor, fondul problemei. Am purtat discuții cu reprezentanții tuturor acelor state și am înțeles foarte și am fost foarte ferm în legătură cu termenii acestor înțelegeri. Am vorbit Uh, și despre creștere, pentru că uh, dăm foarte mulți bani uh, pentru ajutorarea acestor state. Prima impresie pe care am avut-o a fost că aceste state erau dornice să coopereze cu noi, ori acest lucru mi s-a părut unul pozitiv. Va urma o a doua întâlnire în curând și dați-mi voi să vă spun că președinția italiană a făcut o treabă excelentă. Domnule Juan Fernando López Aguilar, ați adus în discuție un subiect important. Mai întâi, în ceea ce privește partenerii. Săptămâna trecută la Strasburg am avut o discuție lungă pe acest subiect. Aș dori uh, însă să nu intrăm în mai multe detalii astăzi. Legea europeană, bineînțeles, trebuie pusă în aplicare. Avem obligația de a monitoriza aceste state independente și gradul în care acestea uh, pun în aplicare obligațiile pe care le au. Apoi, în ceea ce privește vizele, cred că dumneavoastră sunteți uh, raportor din câte știu uh, pe acest subiect. V-aș dori, prin urmare, să încercăm, să, uh, aș dori să vă rog să încercăm să discutăm în bilateral această chestiune. Cred că ar fi bine să organizăm o întâlnire. Ar fi foarte bine pentru mine, probabil și pentru dumneavoastră. Asta îmi va permite să vă dau mai multe detalii în legătură cu specificitățile acestei politici. Nu mi-aduc aminte ultimul nume al colegului uh, care are prenumele Thomas. Dânsul m-a întrebat în legătură cu Frontex. Din păcate, nu am uh, ascultat uh, interpretarea, nu am auzit prima parte a interpretării, dar știu că m-ați întrebat ceva în legătură cu Frontex. Dați-mi voie să vă spun că acest program a fost privit ca un succes. Bineînțeles, poate fi îmbunătățit, bineînțeles că e nevoie să fie consolidat, dar noi vom uh, încerca să consolidăm Frontex, pentru că uh, creează un scut și în același timp o parte din sarcina sa, bineînțeles, este aceea de a uh, proteja frontierele Uniunii Europene, dar va trebui să ne gândim mai întâi ce înseamnă aceste frontiere, care este sensul lor. Dar, dincolo de asta, în practică, Frontex oferă și servicii importante, precum și ajutor umanitar. Frontex uh, nu face doar ceea ce îi se cere, ci merge mult mai departe. Um, doamna Fayon m-a întrebat uh, ceva în legătură cu um, frontierele inteligente. Eu m-am referit la acest subiect uh, deja în introducerea mea. După cum spuneam, elaborăm acest plan, dar vom veni în orice caz cu o nouă propunere. Bineînțeles, iau în serios toate comentariile pe care le-ați făcut. Nu știu dacă doamna Fayon m-a mai întrebat și altceva. Ajung acum la întrebările domnului Coelho. Da, aveți dreptate. Nu este un proiect pilot, însă. După cum uh, ați auzit, este o etapă finală, este cea de-a doua fază care uh, va interveni după finalizarea studiului pe care l-am uh, făcut, bineînțeles totul sub supravegherea comisiei. Silvi Guillaume uh, s-a referit la lupta cu traficanții și cu contrabandiștii. S-a vorbit și despre cooperarea cu statele terțe. Nici măcar n-am putea încerca să abordăm aceste activități infracționale dacă n-am uh, putea dezvolta cooperare între aceste state. Am spus și anterior și repet acum, relația noastră cu uh, statele de tranzit uh, este una pozitivă. Doamna Eva Jolie, eu nu cred într-o Europa care să fie o fortăreață și din câte înțeleg eu. Uh, este o, un angajament pe care mi l-am asumat în fața dumneavoastră și uh, este un angajament care rămâne prioritar pentru mine. Apoi, uh, declarația domnului Cameron, nu vreau să intru în detalii, însă aș dori doar să spun că, din câte am înțeles, domnul Cameron a vorbit despre Libertatea de circulație a cetățenilor Uniunii Europene nu a vorbit despre migranții din statele terțe, ci a vorbit despre cetățenii europeni. Iar uh, acesta este unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene, libertatea de circulație. Nu putem să considerăm pe cetățenii europeni ca fiind migranți în cadrul Uniunii Europene. Sunt uh, sigur că declarațiile domnului Cameron vor fi discutate uh, Uh, mai în detaliu uh, în contextul unor discuții pe care avea cu doamna Julova. În ceea ce privește Dublin, am mai spus asta. Dublin este uh, testat în practică în fiecare zi. Am înțeles care sunt limitele funcționării sale. După cum știți, articolul 33 a fost revizuit pentru ca regulamentul să funcționeze mai bine. Pot să vă spun acum că atunci când am observat că Dublin 3 nu își atingea obiectivele pe care trebuia să le atingă, sau dacă la un moment dat vom vedea asta, pentru că asta încă nu s-a întâmplat, vom face revizuirile uh, care se impun împreună cu dumneavoastră și vom lua în considerare foarte serios uh, recomandările dumneavoastră. Apoi, acum, uh, acum în legătură cu uh, romii. Uh, Romii nu sunt uh, migranți, ei sunt cetățeni europeni. Și cred că prin asta răspund la întrebarea dumneavoastră. Apoi, în ceea ce privește iniția, uh, inițiativa Europa Cetățenilor, ea ține de competența uh, domnului comisar Timmermans, însă are oarecare legătură cu cetățenia. Foarte pe scurt, m-aș referi la naționalitate și știu că asta uh, ține de portofoliul uh, meu. Uh, a fost adăugat portofoliul meu în ultimul moment. N-am avut timp să, să studiez toate aspectele acestei chestiuni atât de importante. Totul are de face cu identitatea europeană, cu elementele instituționale ale proiectului european. Deci voi reveni la acest subiect data viitoare. Uh, prostesc. Nu cred că mi-a mai semnat ceva. Ah, scuze. Legat de registrul cu datele pasagerilor, s-a menționat și acest lucru. Îmi cer scuze că nu am discutat despre acest lucru la început, pentru că am spus de câteva ore astăzi care este părerea mea. Personal, cred că este nevoie de un asemenea registru european Domnișoara Spinelli mi-a pus o întrebare mai devreme și cred că am răspuns foarte clar care este poziția mea. Dar cum funcționează și cum va proteja în practică drepturile fundamentale? Acestea sunt lucruri pe care le analizăm foarte serios trebuie să vă reamintesc că trebuie să creăm termenii și condițiile corecte pentru o funcționare ușoară a acestui instrument în societățile noastre și, bineînțeles, trebuie să rămânem în contact cu cei cu care cooperăm și cu ceilalți uh, actori implicați. Domnul Caniții, nu scuze, uh, doamna Caniții, scuze. Uh, Triton nu are rolul de a înlocui mare nostru sprijină acțiunile statelor membre în ceea ce privește protejarea granițelor. Ultimul lucru pe care mi l-am notat și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că din ce în ce mai mult creăm politici și inițiative care îmbunătățesc cooperarea și solidaritatea între state. Migrația fără solidaritate va fi un eșec. Am avut și în trecut politici. al căror scop a fost să mute greutatea de la o țară la alta. Nu a fost un lucru corect. Trebuie să ne bazăm pe solidaritate și, bineînțeles, trebuie să le dăm și statelor membre propriile lor responsabilități. Trebuie să existe o discuție la nivelul Consiliului astfel încât și ei să-și asume responsabilitățile care le revin. Trebuie să redactăm toate politicile ținând cont de situația socială și de drepturile fundamentale, precum și de mediu, problemele de mediu, respectul datorat tuturor cetățenilor și tuturor celor care aleg să intre în Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc că ați fost aici. Uh, membrii mi-au spus că vicepreședintele uh, Comisiei și uh, comisarul Jacques Barrow fost, a murit în această dimineață. El a fost un comisar pentru afaceri interne între 2004 și 2009 și cred că este potrivit cât sunteți aici să ne exprimăm respectul față de el pentru că mulți membri mi-au spus că acest lucru ar fi potrivit. Deci, aș vrea să îi aducem un omagiu comisarul Jacques Barrow. În ceea ce privește această întâlnire, cred că ar fi uimitor dacă după 46 de întrebări, câte cred că s-au pus, comisarul ar fi putut să răspundă satisfăcător tuturor, dar cred că ideea este că trebuie să creăm o relație matură cu Comisia și cu acest portofoliu care este exclusiv. Deci avem șase comisare unde există o interfață, dar cred că am început acest proces cu această sesiune maraton. Sigur, nu vom face asta prea des, vom avea discuții segmentate uh, și concentrate pe anumite aspecte, mai ales pe granițele inteligente, evident, pe registrul de, cu datele pasagerilor, uh, migrația legală, deci așa vom proceda în viitor, ne vom concentra pe aspecte uh, Uh, particulare, astfel încât să uh, primim uh, răspunsuri mai detaliate și să avem un dialog. Cred că este foarte important să o facem, dar pe de altă parte este foarte important ca noi, membrii și membrii care au mai lucrat în acest domeniu, să fi participat la această primă sesiune pentru a putea vedea toate domeniile portofoliului. Nu-mi cer scuze pentru această sesiune maraton, pentru că sunt de părere că este important că am trecut prin asta. V-am uh, promis că nu va fi la fel de dur ca la audier, v-am promis și cred că mi-am cam încălcat promisiunea, din păcate. Dar am meritat și uh, sper că uh, membrii au primit anumite răspunsuri la întrebările lor cred că a meritat. Și, bineînțeles, următoarea întâlnire se va concentra pe unul dintre domeniile cheie. Cred că mai vreți să spuneți ceva? Vreau să spun că prefer să avem uh, întâlniri tematice, ar fi uh, mai substanțiale și ar fi de mai mare ajutor și pentru mine. Sigur că da. Sigur că da. Le mulțumesc membrilor pentru răbdare, coordonatorilor și celor care au pus întrebări și mai ales uh, bă, unii au așteptat răspunsuri pe care nu le-au primit totdeauna. Vă mulțumesc, dragi colegi, chiar celor care nu ați primit răspunsurile pe care le dorați, le mulțumesc că au fost uh, răbdători și disciplinați uh, în fond și la urma urmei, toți care au pus o întrebare au primit răspuns, chiar dacă nu era răspunsul pe care îl doreau. Domnule comisar, vă mulțumesc încă o dată foarte, foarte mult pentru această sesiune pe care o apreciem în mod deosebit Aș și așteptăm cu nerăbdare următoarea întâlnire. Mulțumesc! Colleagues, uh, Stimați colegi, trecem la următorul punct. Se vorbește de uh, protecția procedurală pentru uh, copii urmăriți penal. Îmi cer scuze pentru întârziere. Vorbim despre raport, proiectul de raport. În noiembrie există o propunere de directivă uh, pentru copii uh, suspecți sau acuzați uh, uh, în proceduri penale. Avem și o foaie de parcurs pentru persoanele acuzate sau bănuite. În martie 2014 a fost prezentat un document de lucru de fostul raportor. Această abordare a fost adoptată în iunie 2014. Acum avem pe Caterina Cănici, care este noul raportor Vă amintesc, pe, pe 11 noiembrie am avut o audiere foarte interesantă pe această temă și pe alte pe directive pe, privind prezumția de pe nevinovăție. Cred că colegilor li se va părea foarte interesantă această discuție. Doamna Canici va prezenta schița de raport, deci aveți cuvântul. După aceea vom asculta și de la raportorii din umbră și îmi cer scuze tuturor pentru întârziere. Caterina, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule Pămoraș. În primul rând, permiteți-mi să spun că sunt încântată că am primit acest dosar ca primă însărcinare la Comisia Libe, pentru că Protecția copiilor este un domeniu în care mi-am petrecut cea mai mare parte a carierei profesionale. Inițial am fost procuror pentru minori și apoi am lucrat în domeniul justiției juvenile. Este prima mea experiență și a fost foarte utilă în munca pe care am făcut-o cu directiva pentru că a fost un fel de busol. A trebuit să vedem care este scopul acestei directive și trebuia să vedem care erau solicitările atunci când venea vorba despre revizuirea directivei. Și, într-adevăr, cred că există două scopuri principale sau două provocări principale cărora trebuie să le răspundem. Pe de o parte, protecția drepturilor minorilor și pe de altă parte, respectarea uh, funcționării uh, sistemului legal în toate statele membre și în toate jurisdicțiile. Această procedură se leagă de uh, sistemele judiciare naționale și de natura lor obiectivă și această funcție nu se schimbă din cauza faptului că persoana judecată este minor. Este o solicitare pe care această directivă o reconfirmă. Domnule președinte, ați spus că împreună cu alte măsuri care au fost deja adoptate sau care sunt discutate în momentul de față, uh, Ehm, intră sub incidența drepturilor procedurale ale celor eh, urmăriți penal și scopul este recunoașterea reciprocă a urmăririi penale și eh, funcționarea justiției în spațiul european. La aceste lucruri lucrăm din mai multe direcții. Acum, ținând seama de celelalte directive, directiva privind uh, minorii pare să aibă un scop mai restrâns, pentru că, o arie de acțiune mai restrânsă, pentru că se limitează la procesele deschise împotriva minorilor, dar în același timp aș spune că, pe de altă parte, uh, aria de aplicare a directivei este destul de extinsă, dar uh, spre deosebire de alte măsuri ca se referă la un singur aspect al garanțiilor procedurale, directiva privind minorii conține un fel de catalog al drepturilor de care trebuie să beneficieze tinerii urmăriți penal. Deci există o serie de standarde minime care sunt legate între ele și corespund cu uh, nevoile specifice ale tinerilor. Cred că este un mare pas înainte spre crearea unui cadru pentru un uh, proces corect pentru copii. Există diferențe foarte mari în toată Europa. Există în jur de un milion de copii care intră în uh, sistemul penal în fiecare an. Există diferențe enorme între proceduri și practici în toate țările, iar directiva are și această funcție să armonizeze legislația și astfel să depășească aceste diferențe. Trebuie să spun că propunere a fost făcută de precedentul raportor și am fost de acord cu abordarea directivei, în modul în care a fost redactată și uh, cu conținutul ei în linii mari. Lucrând la această directivă, uh, mi-am exprimat convingerea plină că este un pas important pentru garantarea drepturilor ă, tinerilor suspectați sau urmăriți penal. Acum, ca să intrăm în detaliu, unul dintre elementele esențiale se leagă de prevederea asistenței unui avocat, un drept care nu poate fi refuzat. Cred că este necesar acest lucru pentru că rolul unui avocat este vital nu se leagă doar de elementele procedurale ale procesului, ci uh, înseamnă să-i dai copilului să-i garantezi toate drepturile legate de acest proces. Un alt aspect important al acestei directive uh, este privitor la drepturile legate de audiere care îi permit copilului să fie conștient de obligațiile uh, de a oferi anumite informații în cadrul unui proces uh, întrebările tuturor profesioniștilor în domeniul penal uh, sunt importante și țin de aceste drepturi și apoi uh, mai sunt și anumite prevederi legate de custodie și de detenția minorilor care trebuie să aibă loc doar în circunstanțe extreme, trebuie mai degrabă aplicate măsuri alternative și ar trebui să existe o garanție că deținerea minorilor nu intervine decât dacă este în interesul acestora. Acesta este cadrul fundamental al directivei. Am încercat să vi-l descriu pe scurt și în amendamente am încercat să consolidez sau să extind garanțiile deja stabilite. În ceea ce privește extinderea acestor drepturi, aș dori să vă reamintesc ceea ce am spus despre area de acoperire a directivei. Aici este vorba despre articolul 2. Se aplică unor oameni care au deja 18 ani, dar mai puțin de 21 și au comis o infracțiune înainte să împlinească 18 ani. Uh, este o soluție care este în concordanță cu uh, indicațiile liniile directoare la nivel internațional de acum câțiva ani și care garantează respectul drepturilor respectivelor persoane uh, ținând seama de faptul că fiind minori respectivi erau mai puțin conștienți de rezultatele acțiunilor și uh, vă amintesc de amendamentele 41, 42 și 43, uh, paragraful 2 al articolului 12. Este vorba despre protecția minorilor aici. Sunt structuri adecvate, condițiile sunt eficiente și specifice uh, tinerilor în uh, concordanță cu drepturile lor fundamentale și că sunt monitorizate în mod regulat. Alte câteva aspecte și uh, trec uh, apoi la concluzie. De pildă, ne-am gândit că trebuie să includem o prevedere prin care dacă există anumite îndoieli în privința statutului uh, Uh, persoane respective, uh, trebuie presupus că persoana respectivă este minor și uh, mai există de asemenea obligația de a forma pe cei din autoritățile locale. Ni s-a părut util să să spunem că dacă o persoană nu poate fi pusă în legătură cu un uh, Uh, părinte sau cu un tutore trebuie pus în legătură cu un adult ales de uh, copil și aprobat de autoritățile locale. Dacă copilul nu are nicio preferință adult, eh, trebuie să existe un adult desemnat de autoritatea respectivă. Mai sunt și alte puncte pe care vreau să le subliniez, dar mai degrabă aș lăsa spațiu pentru dezbatere. Două aspecte totuși mai vreau să precizez introducerea unui nou paragraf la sfârșitul articolului 12 privind tratamentul specific în cazul unor sentințe privative de libertate uh, include niște aspecte care nu se regăseau în textul uh, inițial și apoi mai este vorba despre uh, un apel care este permis în cazul în care drepturile nu sunt respectate sau dacă există anumite părți din legislație care sunt încălcate. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat ocazia să prezint aceste lucruri, dar și pentru că ați îmbinat acest lucru cu lucrurile care mă interesează și cu formarea mea și le mulțumesc colegilor care m-au ascultat cu mare atenție, ă, din câte am înțeles, ă, pe toți interesează foarte mult aceste aspecte ă, legate inclusiv de drepturile omului. Mulțumesc foarte mult. Este cea mai bună situație când un coleg are formare într-un anumit domeniu. E extraordinar. Am fost la audirea de pe 11 noiembrie și îmi pare rău că mă aflu într-o poziție în care încerc să accelerez o dezbatere, pentru că este un domeniu foarte interesant, cum a fost și audirea de pe 11. Îmi pare rău că sunt în această poziție, pentru că am uh, folosit foarte mult timp cu uh, comisarul. Cred că era un lucru inevitabil și uh, după aceea mai avem o altă problemă de discutat. Am vrut însă să am o idee uh, dacă există raportori în umbră care vor să vorbească, știu că Jack vrea să vorbească, deci uh, nicio problemă. Însă aș vrea să știu ce alți raportori din umbră și colegii ar vrea să discute. Puteți să... Uh, Laura e raportor din umbră, da, și... O avem și pe Silvia Von care vrea să vorbească. Deci pot să închei lista în momentul acesta și îl luăm pe domnul Cech, primul, pentru că este pe raportul din umbră. Nu să primul. Și încercați să fiți suficient de succint, pentru că chiar suntem strânși cu timpul. Mulțumesc, domnule președinte, voi vorbi în maghiară. Aș dori să spun că acest proiect este excelent și în uh, întreaga comisie există o înțelegere transpolitică pentru că vrem să promovăm acest document și uh, este inevitabil uh, nu putem minimaliza trauma la care sunt expuși copiii deci de aceea cred că trebuie să înregistrăm audiile pe casete audio ci la cei care se apropie de 18 ani, este foarte, e foarte dificil uneori să stabilești vârsta exactă, mai ales dacă nu există acte. Dacă copilul nu are acte. Cred că ar trebui să armonizăm și acest lucru, să-l aproximăm cel puțin la nivel european. Cred că cea mai bună soluție pentru a răspunde acestei provocări dacă presupunem că copilul este minor, Dat fiind faptul că, uh, în general, copiii sunt foarte expuși și orice individ uh, are nevoie de o evaluare, uh, trebuie să ținem cont de personalitatea copilului, de nivelul de maturitate, de sănătate, de cadrul familial, economic și social și ar trebui să existe și o evaluare individuală. Suntem la începutul procesului, însă cred că următorul pas va fi să elaborăm amendamente și sunt sigur că împreună cu raportorul și cu colegii mei vom reuși să elaborăm o bază foarte bună pentru negocierile cu Consiliul. Cel mai important scop este să protejăm mai bine drepturile copilor în timpul procesului. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Ceache, și apreciez că ați fost surcin. Chiar apreciez foarte mult acest lucru. Mulțumesc! Bun. Mai departe, uh, raportorul uh, Laura Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte, și uh, mulțumesc foarte mult, doamna Caneci. Vreau să vă felicit pentru competența incontestabilă și sensibilitatea pe care a adus-o acestui subiect. Trebuie să spun că sunt absolut de acord cu raportul pe care l-a redactat și sunt de acord, de pildă, cu ideea extinderii prezenței avocatului uh, și uh, practic uh, adăugarea uh, unui părinte sau unui adult specializat pentru a garanta o protecție sporită copilului. Uh, când vine vorba despre extinderea garanțiilor procedurale pentru cei cu, de sub 21 de ani, sunt de acord și cu acest lucru și de asemenea uh, detenția custodială mi se pare o idee foarte bună. Vă felicit și pentru aceasta. Mulțumesc foarte mult, Silvia Von, te rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Uh, și eu am vrut să-i mulțumesc raportării, mi-am aruncat o privire peste raport uh, și uh, amendamentele sunt foarte bune și consolidează drepturile copiilor. Ce îmi place foarte de mult este că raportoarea a menționat articolul 3. Dacă nu știm exact ce vârstă are un copil, trebuie hotărât în favoarea copilului în cazul unor dubii. Mi se pare extraordinar, trebuie să sprijinim acest lucru și sper că vom merge mai departe cu acest raport pe care îl vom aproba în majoritate. Așa sper. Mulțumesc. Foarte bună reacție din partea unui vicepreședinte, practic. Mulțumesc Uh, vrem chiar să o implic pe Silvia în discuții. Mulțumesc foarte mult. Uh, bun, acum termenul limită pentru amendamente s-a schimbat 6 uh, ianuarie. Vă anunț pe colegi, dacă sunt alți colegi care vor să facă amendamente, vă rog să informați. Bun. Vreau, am nevoie de un pic de consiliere, pentru că avem comisia și avem... Vreau să știu cum stăm cu timpul în acest moment. Zic că lucrurile stau rău. Cât de rău stau lucrurile? Deci nu chiar așa de rău. Bun. Mulțumesc foarte mult. Nu chiar așa de rău. Întâi comisia care cam un minut, un minut. Sau hai să spunem două minute. Vă rog. și uh, concentrați-vă pe punctul de vedere exprimat de Caterina, vă rog. Mr. President. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele Comisiei îi mulțumesc raportorului pentru că ne-a transmis proiectul de raport. Acest lucru ne permite să progresăm cu privire la acest dosar foarte important. Proiectul de raport păstrează obiectivele ambițioase ale propunerii Comisiei și chiar merge dincolo de drepturile propuse de noi. Nu voi intra în de- detalii, dar după cum a spus și doamna Chinici, cele mai importante aspecte sunt asistența obligatorie din partea unui avocat. Aici chiar uh, uh, ne bucurăm că au fost păstrate obiectivele, ambițiile noastre. Apoi derogările care țin cont de interesul superior al copilului. Acestea sunt foarte interesante, mai ales atunci când este vorba să se țină cont de parametri care uneori pot să fie vagi. Sunt uh, aștept să conlucrez îndeaproape cu Comisia Libe și cu doamna raportor pentru pregătirea discuțiilor tripartite. Președintele, mulțumesc și mulțumesc și pentru uh, Uh, pentru, conci- uh, pentru faptul că ați fost foarte concis și de la președinția italiană a Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor, doamna Chinici, pentru acest proiect de raport. Ne interesează foarte mult. Consiliul poate să spună că obiectivele Uh, raportorului sunt aceleași um, care ne-au ghidat și pe noi în consolidarea garantărilor procedurilor, siguranței procedurilor pentru minori. Este vorba despre o categorie foarte vulnerabilă, iar natura și obiectivele uh, procedurilor penale în sine uh, sunt uh, pentru a stabili uh, faptele, evenimentele care au avut loc și pentru a uh, uh, lămuri situația cu privire la infracțiunea de care este acuzat suspectul respectiv. Abordarea generală a Consiliului din iulie, iunie uh, a analizat deja aspectele legate de prezența avocatului și evaluarea individuală Aici, la cea din urmă, poziția noastră este foarte apropiată de cea a Parlamentului și cu siguranță putem găsi un numitor comun. Există totuși câteva conflicte de opinie la alte aspecte, dar sunt absolut convins că avem mult mai multe în comun. În ceea ce privește calendarul, președinția italiană dorește să înceapă negocierile cu Parlamentul cât mai repede. Din nefericire, sfârșitul mandatului a împiedicat acest lucru, dar ne-am bucurat foarte mult să păstrăm legătura în vreme ce Parlamentul își pregătește poziția de negociere pentru trilog. Sper că vom încerca să uh, colaborăm cât mai repede pentru a avea o poziție a Comisiei. Mulțumesc, v-am spus și care este termenul pentru amendamente. Mulțumesc, Catarina, mulțumesc, stimați colegi. Nu știu cum am reușit, iată că este șase fără un sfert și am ajuns mai devreme la punctul pe care urmează să-l discutăm cu ușile închise. Deci doresc, să, doresc să-i rog pe colegii care nu trebuie să asiste la această parte a ședinței să părăsească sala. Mulțumesc. Uh, oh.